Well, we will gradually start. We welcome the speakers and Începem, îi salut pe invitați și vă amintim că Eulex Kosovo este o misiune cea mai extinsă în ce privește misiune de pace și cooperează în Kosovo în ultimii patru ani pentru a sprijini autoritățile din Kosovo în ce privește implementarea legii de drept mai ales în domeniul uh, polițienesc, judiciar și vamal. Revizuirea internă strategică prezentată vinerea trecută de către domnul director Hebel își propune să facă față circumstanțelor modificate din uh, Kosovo. De asemenea, este vorba despre înnoirea mandatului care expiră pe 14 iunie 2012. Misiunea a fost și lăudată și criticată. În ce privește extinderea mandatului și ținând seama și de revizuirea strategiei interne, Membrii comisiei noastre au considerat că este necesar să organizăm această audiere. Dăm cuvântul domnului director Gentilini pentru a se referi la relațiile dintre Uniunea Europeană și Kosovo în ce privește revizuirea strategiei și ținând seama de ultimele dezvoltări din regiune și eh, mai ales în ce privește dialogul structurat eh, în baza legalității. De asemenea, directorul Habel ne prezintă elementele cheie ale revizuirii strategiei și uh, vom începe cu domnul director Gentilini. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, este o plăcere pentru mine să fiu prezent în comisia dumneavoastră. Mă voi referi la două, trei elemente esențiale, dar eu cred că, din punctul meu de vedere, este important să plasăm această discuție în contextul uh, corect în legătură cu ceea ce ne propunem să facem, pentru că revizuirea EULEX este parte esențială a angajamentului Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Kosovo. Deci este bine să avem o imagine cât mai completă. Primul element pe care doresc să-l introduc în discuție este legat de calitatea relațiilor noastre cu Kosovo pentru că eu cred că ele s-au îmbunătățit esențial în ultima perioadă. Nu putem să uh, comparăm cu situația de acum câteva luni, de acum un an. Există poziții mai conturate și pe plan național vis-a-vis -vis de Kosovo și pe plan comunitar. Și uh, în contextul agendei de la Salonic trebuie să ne gândim uh, și uh, care uh, sunt concluziile esențiale în istoria acestor relații pentru că de la liberalizarea vizelor până la studii de vizibilitate, până la uh, organizarea de noi programe um, ale Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Kosovo, uh, sunt încă foarte multe lucruri care trebuie să fie rezolvate și trebuie să avem în vedere toate aceste elemente când discutăm EULEX, pentru că, după cum spuneam, EULEX este parte a acestor relații. În al doilea rând, vreau să mă refer la prezența uh, la fața locului și să uh, reflectăm această nouă calitate a relațiilor noastre. Eu cred că prezența noastră acolo a fost consolidată la Priștina și uh, misiunea uh, care activează acolo este mai puternică, mai eficientă, o poate reprezenta mai bine pe Uniunea Europeană. Uniunea Europeană se străduiește să se exprime într-un singur glas în politica sa și uh, a fost un exercițiu încurunat de succes și um, uh, am avut sprijin și din uh, partea Statelor Unite. Iar în ce privește EULEX, care este parte a acestei prezențe, asupra căreia, evident, ne vom referi în amănunt, provocarea este să adaptăm misiunea noastră la noile necesități, la noile realități. În al treilea rând, cred că trebuie să ținem seama de faptul că ă, trebuie să existe un dialog între Belgrad și Priștina. Acesta este un exercițiu esențial, după cum știți cu toții, hm, și ă, s-a investit foarte mult ă, în acest dialog în trecut și, din punctul meu de vedere, lucrurile pot să funcționeze. Pentru că trebuie să existe negocieri, să se ajungă la acorduri, să se implementeze aceste acorduri, dar asta ține și de metodologie, de structură dialogului și uh, o serie întreagă de lecții uh, am putut să le învățăm din experiența trecutului. Deci, relații, experiență, dialog, s-au făcut multe progrese am rezolvat oare toate problemele? Nu cred. Cred că există încă o serie întreagă de provocări care se află în fața noastră. Înainte de toate, cred că Kosovo trebuie să devină uh, din ce în ce mai uh, eficiente, pentru că și uh, așteptările noastre cresc. Kosovo va trebui să uh, ne vină în întâmpinarea acestor așteptări tot mai mult și trebuie să existe și o foaie de parcurs. Există acum, a fost configurată această foaie de parcurs și asta înseamnă că trebuie să-și dubleze eforturile pentru a progresa conform acestui calendar. Spuneam că este nevoie de un dialog între Kosovo și Serbia. Va trebui să se găsească o cale pentru ca relațiile să poată fi normalizate Dialogul uh, este menit să îmbunătățească viața uh, cetățenilor, cooperarea între Belgrad și Priștina, pentru a elimina obstacolele care se află în calea uh, aderării la Uniunea Europeană aceste proiecte pot să îmbrățișeze forme foarte diferite. Și cred că, în esență, aceste aspecte trebuie avute în vedere. The floor has now director. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul domnului director Havard pentru a ne prezenta de asemenea elementele cheie ale strategiei noastre vis-a-vis -vis de Kosovo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie și mie să mă refer puțin la reanalizarea acestei misiuni și pentru a vă furniza câteva detalii în legătură cu uh, opinia noastră că această misiune uh, a fost totuși o poveste de succes în cea mai mare parte. În ce privește uh, implementarea acestei uh, revizuiri strategice care a, uh, a fost uh, adoptată cu aproximativ trei luni în urmă, Primul element. Misiunea se pregătește uh, pentru transferul uh, autorității în uh, cadrul mandatului pe care îl are. Și uh, trebuie din acest punct de vedere uh, să se respecte termenul prevăzut. Uh, trebuie să fie uh, stabilite repere foarte clare în acest proces de transfer al puterii și uh, Uh, acest proces a fost declanșat. Uh, toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au fost uh, de acord cu revizuirea acestei strategii. În al doilea rând, această misiune care se bazează pe regulile unui stat de drept se referă la o reformă în justiție, pentru că și forțele uh, de ordine și uh, uh, tot ce ține de sectorul vamal au înregistrat progrese, dar în acest sector există în continuare cele mai mari provocări, pentru că există crimă organizată, acolo care trebuie să fie combătută alte fenomene infracționale și, de asemenea, există în, încă probleme legate de uh, proprietate, uh, de acest gen. Misiunea are un mandat care se referă la întreg teritoriul Kosovo, dar în special se implementează în partea de nord. Și uh, vara trecută uh, misiunea a încercat să implementeze rezultatele dialogului și um, aspecte legate de aceste demersuri rămân o provocare în continuare pentru uh, perioada aflată în fața noastră. Poate că trebuie să fie consolidate aceste demersuri. Dar va trebui să ne gândim care sunt beneficiile statului de drept uh, în nordul uh, teritoriului Kosovo, în special populația are așteptări deosebite din partea noastră. Și există cei trei piloni, uh, poliție, sectorul vamal, justiție, pe care se bazează demersurile noastre și acum ne concentrăm pe cei doi piloni, uh, monitorizare, conseiere uh, și în ce privește uh, brațul executivului ne concentrăm pe cooperare. Pentru că această funcție va fi ultima care va fi transferată către autoritățile din Kosovo. Și um, în perioada următoare, cam 25% din personal uh, va fi redus. Toți cei care lucrează în organizații uh, știu ce efort uh, administrativ este necesar într-o asemenea perioadă de tranziție. Această reducere însă ă, va trebui, ne, ne obligă să reconfigurăm puțin ă, personalul ă, care acționează aici, pentru că există, bineînțeles, necesități și în zone din Africa, Niger, în Sudanul de Sud. Noi în clipa de față ne aflăm deci în fața implementării acestei strategii revizuite și știți că vara trecută au fost știri în ce privește confruntări la graniță din nordul Kosovo, au fost implicate și forțe ONU și ale Uniunii Europene. După aceea a fost o perioadă de acalmie și pe urmă, atenția s-a concentrat pe Serbia și pe Europa, pe alegerile din Serbia. Acum, perioada electorală din Serbia s-a încheiat, este momentul să ne concentrăm din nou atenția uh, asupra Kosovo. Și, um, bine, uh, um, sigur că um, există probleme legate de această misiune, uh, poate cu elemente cotidiene, dar să nu uităm și reușitele acestei misiuni a existat o, deja de o perioadă de patru ani de monitorizare, de consiliere, iar uh, în clipa de față, în ce privește vama, lucrurile funcționează um, perfect. Vreau să vă dau și un exemplu concret în legătură cu activitatea vamală la aeroportul din Priștina. Um, a existat um, o creștere de 500 eh, eh, la 100 eh, stopare a încercării de spălare de bani. Avem foarte multe anchete în derulare, inclusiv o serie de verdicte în ce privește cazuri civile. Peste 300 de uh, investigații, peste 300 de sentințe deja au fost pronunțate, dintre care 200 în eh, ce privește dreptul penal. Și uh, au fost implicați și uh, procurori uh, din uh, partea noastră, inclusiv foști miniștri au fost investigați, oameni de afaceri în cazul de Dania și inclusiv activitatea serviciilor secrete. Deci misiunea nu s-a dat înapoi vis-a-vis -vis de nici o misiune în domeniul judiciar. S-au făcut de asemenea progrese în ce privește traficul uman și traficarea de organe. Și uh, au existat uh, cazuri în care uh, am avut reușite, am avut uh, șapte uh, acuzați uh, implicați în traficul de organe care până la urmă um, uh, au fost uh, condamnați. Au existat uh, cazuri în care am putut stopa traficul de persoane, de femei, de copii. Ehm, și au existat șase medici care au fost implicați în traficul de organe, inclusiv până la nivel de eh, secretar de stat eh, inculpați am avut șase procese și în ce privește traficul de droguri și uh, au fost uh, pronunțate sentințe de închisoare până la 15 ani uh, acolo unde procesele au fost finalizate. În ce privește uh, încercarea de combatere a comerțului ilegal, de asemenea, Uh, am putut contribui uh, la o reducere a acestui fenomen. În legătură cu corupția, există investigații legate inclusiv de Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, de asemenea fraude în ce privește achizițiile publice și uh, Ehm, există chiar ehm, un înalt demnitar din domeniul ehm, poștei și telecomunicațiilor care a abuzat de poziția sa oficială, acordând autorizații economice. În mai, Eulex a participat la condamnarea celor care au fost găsiți vinovați și s-au pronunțat sentințe de închisoare până la 5 ani. Sunt uh, exemple uh, în legătură cu modul în care uh, ne-am implicat. Oricum, crima organizată pentru a fi combătută necesită mult timp. De altfel, și în țările noastre știm foarte bine care sunt dificultățile și inclusiv la Tribunalul de la Haga durata proceselor. În ce privește crimele de război, în iulie 2011, judecătorii EULEX s-au pronunțat în legătură cu un caz celebru um, în legătură cu crime de război împotriva populației civile. În cazul LACA pe care l-am menționat deja, două persoane au fost condamnate în noiembrie, una dintre ele pentru 18 ani închisoare pentru a fi comis uh, crime de război împotriva populației civile în 1999 și un alt inculpat uh, a uh, primit o condamnare de șase luni cu suspendare. Un alt caz, uh, uh, în cazul Clecica uh, are 10 inculpați, dintre care unul este un membru al Parlamentului și un fost um, ministru. Sunt acuzați de crime, tortură, violarea integrității unor civili și, de asemenea, violențe împotriva unor prizonieri de război în taberele cu prizonieri de război. Misiunea uh, a desfășurat peste 300 de uh, operații uh, la fața locului și un mare număr de victime refugiați au putut să se întoarcă la casele lor. peste 23.000 de uh, solicitări legate de perioada conflictuală au ajuns la misiunea EULEX. Um, iar noi avem un tribunal la Mitrovica. Uh, the going is hard, but since the reopening of the court... Iar uh, din decembrie 2008, de când funcționează acest tribunal, după ce timp de 9 luni a fost închis, uh, au fost uh, conseiați uh, cei care uh, acționează acolo și sunt implicați procurorii. Dialogul între Priștina și Belgrad Spuneam că misiunea este implicată în implementarea acestui dialog și de atunci multe au fost realizate. Bineînțeles că există și multe uh, decizii care urmează să fie implementate. Acesta a fost o scurtă trecere în revista succesului uh, înregistrat de această misiune și cred că trebuie să le avem în vedere în ciuda tuturor dificultăților uh, pe care le întâmpină la fața locului, mai ales în nordul uh, ținutului Kosovo. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc de asemenea pentru explicațiile dumneavoastră și uh, șeful misiunii EULEX, uh, domnul Boltemanac, uh, este prezent de asemenea pentru a ne prezenta punctul său de vedere. Uh, dear members of European Parliament, ladies and gentlemen, Mulțumesc. Stimați deputați în Parlamentul European, este o mare plăcere pentru mine să fiu aici la Parlamentul European și să pot vorbi cu dumneavoastră în cadrul reuniunii comisiei dumneavoastră. Uniunea Europeană este angajată în Kosovo în mai multe procese comune în ceea ce privește statul de drept. Dialogul structurat și statul de drept, una din inițiativele care a fost inaugurată ieri de către comisarul Fule și Malmström, apoi dialogul pe tema liberalizării și uh, studiul de fezabilitate aferent. Acest proces important este, face parte din politicile de vecinătate Caucaz și Balcanii de Vest ale Uniunii Europene și sunt baza în același timp pentru o contribuție importantă a misiunii EULEX. O abordare foarte generală a EULEX uh, susține, practic, uh, Uh, calea europeană a Kosovoului. Exact despre aceasta aș dori să vă vorbesc și astăzi. Cu toții facem eforturi comune pentru a îmbunătăți sinergiile și acțiunile noastre în această direcție. În calitate de EULEX, noi contribuim uh, la această viziune colaborând cu uh, Biroul Uniunii Europene la Priștina și cu partenerii Kosovo. Sunt convins că aceste eforturi comune vor, ne vor oferi un cadru comun în care vom putea discuta cu Kosovoul despre toate problemele relevante și în același timp despre reformele importante pentru ca Kosovoul să poată merge pe cale europeană. Eulexul încearcă să se angajeze mai departe și în dialogul cu autoritățile kosovare pentru a îmbunătăți eforturile de combatere a corupției și a crimei organizate. O dovadă clară a acestui moment important pentru Kosovo este reconfigurarea misiunii noastre ca rezultat a competențelor crescânde, după cum s-a spus, a acestei misiuni, mai ales în domeniul uh, poliției și a vamei, Eulexul își va transfera uh, centrul de gravitate de operațional în Priștina și către nord și va reține în același timp și capacitățile sale pentru Kosovo și pentru toate celelalte contingente. Acest uh, transfer de priorități în operațiunile noastre a fost posibil datorită progreselor făcute de către instituțiile kosovare și datorită realizărilor acestei misiuni. Putem spune că, în ceea ce privește cifrele, aceste eforturi concertate așa cum am spus, au permis o reducere cu o pătrime a um, personalului din uh, EULEX. Ne bazăm pe o expertiză solidă și pe o activitate foarte importantă pe care au depus-o membrii din această misiune. În conformitate cu mandatul pe care statele membre l-au acordat acestei misiuni pentru următorii doi ani, misiunea trebuie să ofere mai multă adaptabilitate și complementaritate cu agenda Uniunii Europene cu, pentru Kosovo, operând în continuare și în parteneriat strâns cu instituțiile statului de drept din Kosovo. Această misiune va continua să susțină implementarea care mai este necesară a acordului uh, și dialogului Belgrad-Priștina uh, și a prevederilor acestora. În ceea ce privește libertatea de mișcare și acordurile aferente, dar și acordul IBM cu privire la managementul integrat al frontierelor. Pe partea executivă, este nevoie de o creștere a combaterii, a, um, a gestiunii cazurilor penale și la nivelul parchetului, dar și la nivelul investigațiilor polițienești. O îmbunătățire a metodologiei uh, în aceste domenii prin care uh, judecătorii din Kosovo stau în pan, uh, judecă în paneluri mixte cu judecători de la EULEX este de asemenea o intenție a noastră. Trebuie să subliniez faptul că filozofia generală a operațiilor noastre executive uh, este următoarea, așadar vom încerca să acompaniem în continuare instituțiile statului de drept din Kosovo către un scenariu în care autoritățile kosovare vor putea um, face corecturile necesare în uh, domeniul crimei organizate într-o manieră autonomă, fără intervenție străină. În ceea ce privește monitorizarea și rolul de consultanță pe care îl avem acum pentru îmbunătățirea misiunii acesteia, ne vom concentra pe progrese în domeniul unei recrutări transparente, corecte și adecvate a personalului uh, și aceasta mai ales în domeniul statului de drept. De asemenea, produsele pe care le, ni le oferă serviciile de uh, informații uh, sunt de asemenea foarte utile. Relațiile foarte importante între poliții, unitățile polițienești din Kosovo în combaterea uh, crimei organizate și uh, parch, uh, procurorii de la parchet sunt de asemenea un obiectiv. Um, combaterea crimei organizate, corupției, și uh, dorința Kosovoului uh, de a face progrese în aceste domenii sunt uh, pași foarte importanți. S-au implementat deja multe măsuri în acest domeniu, măsuri civile și judiciare și ne-am concentrat pe o îmbunătățire a capacităților la nivel managerial o îmbunătățire a instituțiilor anticorupție și a cadrului um, politic în acest sens pentru combaterea corupției și a percepției corupției sunt de asemenea priorități ale noastre. Uh, Kosovo trebuie să facă eforturi pentru a îmbunătăți condițiile pe care, uh, pentru a respecta condițiile în ceea ce privește dialogul pe tema vizelor trebuie să identificăm care sunt punctele uh, în continuare slabe. Vreau să vă menționez însă câteva puncte pozitive și priorități. O libertate clară a, um, a EULEX de acțiune, o, suntem departe de acest obiectiv, de asemenea o colaborare mai bună cu parchetul, o atenție specială acordată rețelelor interetnice, criminale, așa cum am început în această săptămână, eforturi pentru a, um, a gestiona mai bine uh, tribunalul de la Mitrovița, o percepție mai bună a poliției kosovare în nordul Kosovoului. Toate acestea sunt puncte în care mai putem face uh, progrese. Activitatea EULEX va fi uh, însă bazată și pe jalonări a activităților sale. După cum spuneam înainte, statele membre au acordat un mandat acestei misiuni uh, pentru următorii doi ani un mandat renoit. În același timp însă s-a cerut și crearea unui mecanism de jalonare pentru a putea uh, gestiona mai bine progresul și a-l uh, înregistra mai bine. Această activitate de stabilire a uh, jaloanelor este utilă pentru a putea identifica inițiativele uh, care s-au pus în aplicare până acum, fie că e vorba în, de domeniul JAI sau de domeniul afacerilor interne sau uh, politicilor de alt tip. Sunt convins că acești pași vor îmbunătăți eficiența misiunii noastre și în același timp vor stimula o discuție concretă care va fi foarte importantă pentru statele membre. Sunt convins și că această abordare bazată pe rezultat va permite misiunii să contribuie cu adevărat la o îmbunătățire a activităților uh, kosovare față de criteriile stabilite în misiunea noastră pentru statul de drept din Kosovo. Aceasta ar aduce o motivare suplimentară instituțiilor um, din Kosovo de a face progrese și de a lua, își prelua mai multe responsabilități. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Miss Angeluș Morina. Doamna Angelus Morina, sper că am uh, pronunțat bine numele dumneavoastră. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare și o plăcere pentru mine să fiu la dumneavoastră pentru ca să vă împărtășesc părerile mele pe acest subiect. Aș vrea să încep cu o anecdotă. Trăim în uh, epoca lui Facebook și Twitter a rețelelor sociale și ca și dumneavoastră mi-am updatat statutul pe Facebook și am spus că sunt la Bruxelles pentru că particip la o audiere pe tema EULEX în Parlamentul European și un, coment, un prieten a comentat imediat și a spus de ce nu s-a, a fost invitat un kosovar să vorbească despre EULEX și de ce au invitat-o o kosovară să vorbească despre Eulex și eu am întrebat de ce nu. Păi au spus pentru că Eulexul nu, e, nu vorbește de Kosovo, vorbește de politica comună, de securitate comună. În fine, nu știu dacă răspunsul acesta e satisfăcător sau nu, dar uh, lăsând la o parte glumele, aș vrea să-mi folosesc timpul la dispoziție pentru a menționa trei puncte. Primul punct pe care doresc să-l menționez este reputația, imaginea și paradigmul stabilității și continuarea culturii impunității în Kosovo. În contextul în care operăm acum, în contextul în care se găsește Kosovoul, neutralitatea, <clears throat> dar și uh, amendarea Constituției și încălcările drepturilor omului sunt în continuare la ordinea zilei. În al treilea rând, important este și discuția despre nordul Kosovoului. Eulexul 1. Nu are o foarte bună reputație în popula- printre rândurile populației locale. Eu sunt convins că eu nu sunt convinsă că misiunea a fost o, un eșec total și sunt de acord cu părerea domnului Har- Haber și de Maniac care ne-au prezentat chiar exemple de succes. Dar, din păcate, au existat și foarte multe discuții și dezbateri care nu sunt neapărat pozitive față de EULEX. Se consideră că paradigma uh, stabilității continuă în momentul de față. Unele cazuri uh, au fost motivate politic și Uh, fără nicio um, um, dovadă clară. Vreau însă să menționez uh, cazul președintelui băncii centrale, care a fost deținut mai multe luni și apoi a fost uh, din nou eliberat din cauza de lipsă de probă. Alte cazuri la nivel înalt ar putea fi similare și aș putea să vă vorbesc despre incompetență, mismanagement și chiar lipsă de um, loialitate față de mandatul misiunii. E vorba de, un, de cazul ministrului Limai și de cazul acesta care a fost bazat pe un singur martor și, de asemenea, problema este și uh, tratarea martorilor și, de asemenea, martorul nu mai este în viață. O paradigma stabilității de care vorbeam este um, se referă la discursul public în uh, Kosovo și anume că există o continuare, o stabilitate în cultura impunității uh, din era anterioară, au existat cazuri în care lipseau evidențele din cauza acestei stabilități, lipseau uh, dovezile și n-am mai auzit niciodată apoi de aceste cazuri, nici până acum. Pentru mine aceasta înseamnă că cetățenii uh, de rând înțeleg că e vorba de cazuri motivate politic și că acestea um, ar trebui tratate diferit. Deci, pericolul uh, în legătură cu stabilitatea din regiune nu vine din partea cetățeanului de rând din Kosovo, pentru că cetățeanul de rând nu este o amenințare la adresa statului de drept. După părerea mea, există mai multe niveluri ale amenințării aici, dar această misiune a intrat în capcana de a nu trata problema și scopul pentru care este acolo, și anume tratarea um, problemelor la nivel înalt în politică. De exemplu, instituții la nivel înalt și mă refer aici mai ales și la uh, procesul uh, și la parchetul din Kosovo și la procesele din aceste uh, instituții. Al doilea punct se referă la contextul în care trăim acum. Vreau să menționez aici cele cinci elemente de nerecunoaștere adică cele cinci state membre care nu recunosc Kosovo-ul. Diplo- cazurile de diplomație din Serbia care au încercat prin uh, ușile din DOS uh, din, uh, uh, de la ONU să obțină diferite um, diferite uh, obiective. Știm oricum că planul Ahtisari prevedea totuși această stabilirea statului kosovar și Um, Uniunea Europeană a decis să-și trimească pionierii în domeniul statului de drept într-un loc în care nu există un consens uh, pe politic, din punct de vedere politică. Din păcate însă neutralitatea nu există și de aceea acesta este contraproductiv pentru Kosovo. Un stat este fie recunoscut, fie nu. Nu există nimic între cele două. Umbrela sub care operează uh, această misiune arată că de deci, uh, din cauza lipsei de uh, aplicare a principiilor statului de drept și din cauza problemelor din Kosovoul de Nord, uh, în continuare nu putem avea o soluție stabilă. Avem structuri paralele, nu numai în nordul Kosovoului, care sunt tolerate în aceste regiuni. Chiar de curând au existat discuții că el este nevoie de aceste structuri pentru că oferă servicii, oferă servicii de sănătate și de educație. S-a spus din partea unei instituții europene acest lucru, ceea ce nu este deloc pozitiv. Un alt punct în cadrul celui de-al doilea subpunct pe care vreau să-l menționez e, se referă la jurisdicția care urmează să fie formată, creată. Constituția este pe cale de amendare și după era ICO, va exista, va trebui să existe o clarificare asupra căror instanțe, în, în cadrul cărei instanțe vor opera uh, și parchetul și instanțele juridice în Kosovo. Pentru ca să nu poată fi puse la îndoială hotărârile acestor instanțe apoi în fața Curții Constituționale. Dacă cineva, de exemplu, este uh, condamnat și Uh, trebuie să fie judecat în fața uh, instanțelor EULEX, trebuie ca această decizie să fie recunoscută apoi și de către instanțele din Kosovo. Aceasta se uh, referă și la încălcarea potențială a, stat, a drepturilor omului de către executiv. Am aflat însă că puterile executive vor încerca să se retragă treptat dar până acum nu am primit nicio plângere de încălcare a drepturilor omului în timpul puneri, exercitării puterilor executive. Și un ultim punct se referă la Kosovoul de Nord. Știm uh, cu toții că Kosovoul are o suprafață de 11.000 de kilometri pătrați. 12% din acest teritoriu sunt cunoscute ca paradisul uh, crimei organizate, corupției și a traficului. Acesta este Kosovoul de Nord. În această regiune, pe maxim 50.000 de persoane Uh, locuiesc uh, în această regiune. Așadar, din 1999 nimeni n-a reușit să readucă principiile statului de drept în 11.000 de kilometri pătrați, deci într-un uh, loc foarte mic. Trebuie să ținem cont de aceasta, mai ales când comunitatea internațională a cheltuit 1,7 miliarde euro pentru programe de securitate în America de Latină. Dacă cineva poate să-mi explice de ce nu se poate să restabilești statul de drept în 11.000 de kilometri, în Kosovo, aș vrea să înțeleg și eu cum este posibil așa ceva. Pentru că nici până astăzi n-am reușit să înțeleg. Ceea ce avem uh, absolut nevoie este să restabilim uh, statul de drept în nordul Kosovoului. L-am auzit pe domnul de Marniac care a spus că misiunea se așteaptă la o mm, funcționare perfect operațională în nord. Este foarte trist să vedem că câteodată oficialii EULEX au nevoie de permisiunea localilor pentru a opera în Kosovo. În final, tocmai terminam, mulțumesc. În final, așadar, în calitate de cetățean din Kosovo, sunt de acord că avem nevoie de ajutor în Kosovo și că, într-adevăr, în multe feluri se poate aduce un ajutor pentru această țară, mai ales pentru trimiterea unei misiuni, însă, cel mai puțin ne puteți ajuta trimițând o misiune atunci când nu există un consens. Trebuie să existe ajutor, dar trebuie să fie ajutorul potrivit. Eu sunt convinsă că Kosovoul își poate construi instituțiile sale singur, așa cum, cu susținere, așa cum au făcut-o și alte țări în această regiune. Și unele din țările noastre au trebuit să începe de la zero. Poate că și noi putem face același lucru cu uh, un ajutor potrivit însă. Mulțumesc! Ms. Morina and final... Mulțumim doamna Morina și acum din partea CNPD, domnul Stevens. Mulțumesc. O să fiu mai concis pentru că rolul directoratului nostru a fost de a elabora o trecere revistă din punct de vedere statistic a stadiului de implementare, așa că uh, noi avem doar câteva recomandări pe care le-am uh, prezentat Comitetului pentru Apărare și Securitate. <clears throat> Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Depinde de capacitatea autorităților kosovare de a își lua soarta în propriile mâini. Uh, despre asta vorbim și am pornit la această premisă în întocmirea Uh, revizuirii strategice și anul trecut uh, am proiectat acest proces cu mare grijă, ținând cont de opinia tuturor actorilor implicați, totul în contextul unor uh, evoluții cruciale. am să menționez doar ceea ce s-a întâmplat în 2011, candidatura Serbiei la Uniunea Europeană, Um, dialogul cu, între Pristina și Belgrad și alegerile din uh, luna mai anul acesta. De asemenea, trebuie să ținem cont și de libertatea de mișcare militată a, um, cu care s-au confruntat experții EULEX. Din Kosovo situația este una dinamică și se schimbă de la o zi la alta. După patru ani trebuie să spun uh, foarte clar că misiunea a trebuit să se adapteze în permanență, nu numai datorită faptului că situația se schimba, ci și datorită progreselor pe care le-am înregistrat. S-au făcut progrese foarte importante, situația este îmbunătățită substanțial polițiștii devin tot mai profesioniști și EULEX nu mai trebuie să fie prezent în toate colțurile țării și la toate nivelurile. Avem însă și puncte sensibile, puncte nevralgice pentru a menține stabilitatea pe teren și pentru a consolida cooperarea dintre uh, EULEX și CAFOR. NATO și Uniunea Europeană sunt, după cum știți, în acest proiect împreună. Avem contacte permanente cu ofițerii NATO și întocmim împreună revizuirile strategice prezența europeană în Kosovo, dialogul cu Serbia, dialogul privind vizele, dialogul structurat, acordurile comerciale, toate aceste procese paralele au dus uh, relațiile dintre Uniunea și Kosovo la un nou nivel calitativ și Kosovo trebuie să-și adapteze rolul. O va face cu sprijinul potrivit, iar această revizuire strategică uh, reflectă acest lucru. Recomandările noastre arată uh, că procesul uh, de proiectare a operațiunilor, de elaborare a operațiunilor și planurile de punere în aplicare sunt în acest moment uh, gata de punere în aplicare. Sigur, depinde de autoritățile kosovare dacă uh, adoptă experiența cu care vine EULEX și profită pentru a se adapta la modificările zilnice despre care vă vorbeam. Mulțumesc! Thank you. We have to... Mulțumesc! Acum începem dezbaterea. În primul rând, o să-i dau cuvântul doamnei Lunacek, raportorul nostru. care probabil că va atrage și concluziile de la început. Nu, n-am să trag concluzii. Am doar câteva întrebări pentru oaspeții noștri, dar în primul rând vreau să amintesc, mai ales acelora dintre dumneavoastră care au venit după ce am început, că în spatele sălii avem o expoziție E vorba de o expoziție de fotografii cu fotografiile câștigătoare selectate de EULEX în ultimele săptămâni, o competiție prin care kosovarii au fost rugați să își trimită imaginile care să reprezinte în uh, concepția lor sistemul judiciar noțiunea de bine și de rău. Am să vă rog să vizitați această expoziție, să citiți broșura atașată, pentru că este o, a fost o experiență foarte interesantă privind implicarea cetățenilor kosovari și e foarte interesant de văzut care este concepția lor despre lege, justiție, bine și rău. După aceste poziții pe care le-am auzit uh, și în calitate de raportor pentru Kosovo, urmărind situația de acolo în ultimii trei ani foarte de aproape, aș vrea să vă spun că la început Eulex în Kosovo a fost foarte apreciat, uh, a fost privit nu ca urmașul uh, un mic, dar ca o entitate nouă, o față nouă, care să vină într-adevăr cu uh, implementarea statului de drept, cu eradicarea corupției, cu pedepsirea crimelor de război și așa mai departe. Dar, așa cum spunea și doamna uh, Morina, această imagine s-a pierdut în ultimii ani. Întrebarea mea pentru domnul Haber, domnul Demaniac și uh, domnul Hun ar fi Bun, ați făcut această revizuire strategică, ați redus uh, atenția asupra uh, vămilor poliției și justiției, vă concentrați pe alte sectoare, dar v-ați gândit cumva unde va fi EULEX peste 2 ani, 3 ani și în ce etapă se va afla Kosovo în acel moment? Care este până la urmă obiectivul final? Asta ar fi prima întrebare. În al doilea rând, și s-a mai spus deja acest lucru, problema Constituției kosovare și sfârșitul acestei independențe supravegheată. Vrem să știm în ce, ce poziție are guvernul kosovar în legătură cu această problemă, pentru că guvernul are un rol foarte important de spus în contextul revizuirii Constituției și a cadrului legislativ. O altă problemă care nu s-a menționat până acum este problema egalității sexelor. Uh, Eulex uh, cred că promovează și e foarte bine că face asta uh, problema egalității sexelor, dar aș vrea să ne spuneți și ce s-a reușit în, acest, în această direcție. Ce a făcut Eulex, ca exemplu personal prin personalul său prezent acolo, dar și prin inițiativele pe care le-a adoptat. Și de asemenea, ați vorbit despre contrabandă, o problemă foarte gravă în nordul Kosovo. Am instruit polițiști pentru a combate acest uh, fenomen. Unitățile EULEX de poliție sunt reduse semnificativ. Cum vedeți problema colaborării cu poliția kosovară pentru combaterea contrabandei? Sunt suficienți Uh, polițiști, sunt ei suficient uh, instruiți, colaborați bine sau ce se întâmplă în, uh, în această direcție. O altă problemă pe care am auzit-o menționată, domnul Liman, care s-a ocupat foarte mult de Kosovo și care avea așteptări foarte mult de la această, acest stat, ne spune că nici uh, crimele de război și nici cazurile mari de corupție nu au fost uh, uh, rezolvate, ceea ce a dus la o mare, o mare dezamăgire în rândul populației kosovare. Sigur că nu vrem să ne amestecăm în procesul de justiție, în activitatea judecătorilor, dar vreau să știu care sunt așteptările dumneavoastră pe mai departe pentru că nu au fost foarte multe verdicte în cazurile mari de corupție sau în legătură cu crimele de război. Deci v-aș întreba cum gestionați aceste așteptări uh, supradimensionate și faptul că nu a mers destul de rapid procesul uh, în justiție. Știu și din uh, țara mea că procesele de corupție nu sunt niciodată Uh, simple și nu merg uh, niciodată uh, repede, dar aceste lucruri trebuie luate foarte în serios. Mai am o întrebare tot pentru dumneavoastră. Statutul de neutralitate. Cred că EULEX este o misiune foarte importantă și se bucură de sprijinul tuturor statelor membre UE, dar în cazuri de ce țin de proprietate de obicei, judecătorii trebuie să aleagă ce sistem legislativ aplică. Ori cel din fosta Iugoslavie, ori legea kosovară. Pentru că deocamdată nu există consistența, coerența politică în uh, Uniunea Europeană care să impună aplicarea legii kosovare. Știu că este greu să vă descurcați în aceste condiții, pentru că Kosovo are statut neutru, dar cum uh, priviți faptul că nu toate statele membre sprijină această idee? O altă problemă este că statele membre, nu doar membre UE, ci cele care participă la EULEX, sunt dispuse să ajute Kosovo prin uh, uh, programele de protecție a martorilor, prin relocarea martorilor. Vreau să știu dacă s-au, făcut progrese în acest sens și dacă aveți semnale din partea statelor membre că sunt dispuse să coopereze atât uh, de îndeaproape pe cât vă doriți. Știm că există o lipsă de judecători și procurori suficient pregătiți și cred că o altă idee importantă ar fi uh, programele de formare a acestora. Pentru domnul Demaniac, uh, trebuie să uh, vă spun că îmi pare rău că vă expiră mandatul, însă vreau să știu dacă există o decizie în legătură cu cine va fi succesorul dumneavoastră la uh, conducerea acestei misiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Avem și noi niște întrebări. Știm că se schimbă mandatul EULEX. Ați vorbit și dumneavoastră despre asta, dar am să formulez și eu, poate în mod mai provocator. Care este rezultatul schimbării în teren? Ce schimbare s-a efectuat Ce, ce schimbări au avut loc uh, în contextul în care se vorbește foarte mult despre faptul că EULEX nu și-a atins scopul? Și în legătură cu felul în care funcționează justiția în nordul Kosovo, aș întreba ce se poate face acolo. Pentru domnul Marniac, în legătură cu poliția și vămile, când ne putem aștepta la modul realist ca aceste activități să fie transferate în uh, mâinile autorităților kosovare. Acum, în legătură cu corupția la nivel înalt, mie, cum spunea și Ulrica, mie mi se pare că uneori Eulex a făcut ceva foarte curajos și la început și apoi cumva s-a intimidat, uh, s-a pierdut entuziasmul pe drum. Doamna Morina a fost foarte diplomată când a spus că Eulex nu este foarte popular în Kosovo. Când am fost acolo și am discutat cu reprezentanții ONG-urilor, am uh, aflat că acestea sunt nevoite să îi apere pe cei de la Eulex în fața populației. Am auzit explicațiile domnului Marniac și cu alte ocazii, dar nimic nu s-a schimbat în, acest, uh, în această direcție. Aș vrea să avem uh, și câteva informații în ceea ce privește ancheta uh, declanșată în urma uh, raportului lui Dick Martin. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cucan. Acum, domnul Posselt, dar vă rog să vă rezumați la două minute. Domnule președinte, nu sunt de acord să stabilim asemenea reguli în toiul unei dezbateri. Aș vrea să fac uh, la început o observație adresată doamnei Morina. Vă felicit pentru curajul dumneavoastră. Pot să semnez fiecare propoziție pe care ați rostit-o și aș vrea ca la următoarea audiere să avem și persoane critice din cadrul societății civile și al politicii comunale din Kosovo pentru ca și ei să poată să se pronunțe. Am câteva întrebări. În primul rând, adresată domnului Haber. Ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu criticile formulate din rândul CAFOR? că și anume că persoane corupte se retrag în nordul ținutului Kosovo sunt depistate, dar Eulex nu sunt în stare ca într-un termen acceptabil să îi aresteze, adică într-o perioadă de 8 sau 10 ore și în felul acesta reușesc să fugă din țară. L-aș întreba pe domnul Podimac dacă există plângeri și există foarte multe plângeri în această țară, nu știu dacă sunt toate justificate sau nu. În primul rând, ce posibilități de a adresa o plângere EULEX există și ce posibilități de a se plânge există în afara EULEX, deci către Uniunea Europeană prin eh, trecând de EULEX. Și o a treia întrebare adresată domnului Gentilini. Vreau să vă întreb în legătură cu transpunerea în practică a înțelegerii care a fost făcută cu Serbia, pentru că după alegerile din Serbia încă nu uh, s-a schimbat nimic ce puteți face dumneavoastră, pentru că această transpunere în practică se poate realiza cât mai repede și cum arată acordul comercial cu Kosovo despre care nu a vorbit nimeni. Și în ultimul rând o observație și eu sunt de părere că trebuie să exercităm o presiune în calitate de eurodeputați, uh, conform rezoluției noastre, ca acele state din Uniunea Europeană care nu au recunoscut făcut Kosovo, să o facă acum pentru ca activitatea instituțiilor democratice de acolo și activitatea EULEX uh, să poată fi uh, mai uh, ușurate. Domnul Panzeri, vă rog. președinte. Allora... Mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat aceste intervenții. Trebuie să spun că trebuie să încercăm să stimulăm puțin evoluțiile din Kosovo și să ne apropiem astfel de către Uniunea Europeană, inclusiv în ce privește viitorul. Dar cum să uh, uh evaluăm strategia noastră, pentru că ceea ce am auzit până acum nu m-a convins. Înainte uh, de prelungire a mandatului EULEX, cred că este nevoie de o evaluare amănunțită ar trebui să ne întrebăm de ce prestațiile ULEX nu au putut fi duse la bun sfârșit 100%. Iar în ce privește deficitele structurale, care în mod evident sunt manifeste, um, se reflectă de fapt și în bugetul EULEX și în numărul celor angajați aici trebuie să existe și un raport vis-a-vis -vis de Bruxelles în legătură cu administrarea acestor bani. Deci, trebuie să ne punem întrebări și în legătură cu responsabilitatea politică, um, inclusiv vis-a-vis -vis de Kosovo. Și uh, bine înțeles că în ce privește sistemul judiciar, de asemenea, trebuie să uh, Uh, vedem care este proiectia, proiecția viitorului. Justiția trebuie să fie independentă și în ce uh, privește poveștile legate de primul ministru din Kosovo și ambasadorii de acolo. Există întâlniri cu judecătorii, cu procurorii. Deci asta uh, creează probleme legate de independența magistraților în Kosovo. Și încă un element important. Cum stau lucrurile cu independența justiției? Deci, cum putem uh, crea garanții pentru ca magistrații să fie cu adevărat independenți? Este nevoie de asemenea de un echilibru între activitatea unei elite politice eficiente, care însă să uh, fie și responsabilă și uh, din acest punct de vedere, uh, activitățile cred că trebuie să fie mai intense. Noi ne-am concentrat foarte mult pe analizarea crimelor de război și poate că ne-am concentrat mai puțin pe corupția politică. Iar în ce privește buna funcționare a executivului, de asemenea, ea eh, îmi creează unele semne de întrebare și cred că și în acest punct de vedere Eulex ar trebui să facă mai multe, să uh, ne concentrăm mai mult și pe aspecte legate de activitatea executivului în acest uh, teritoriu. Deci să ne îndepărtăm puțin de aceste controle strategice. Mulțumesc, domnul Varle. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș vrea să mă refer puțin, uh, chiar dacă nu am vizitat de mult Kosovo. Nu sunt un expert în ce privește situația din Kosovo, dar uh, totuși aș vrea și eu să fac câteva considerații. Uh, bineînțeles că uh, e ușor să adresez critici EULEX, dar EULEX are de îndeplinit o sarcină importantă. Kono nima posebno E vorba de un teritoriu în care respectarea statului de drept nu este neapărat o tradiție foarte lungă. Deci, Eulexul a trebuit să se confrunte cu circumstanțe destul de dificile în această regiune. Sunt de acord cu doamna Morina despre Ideea că cu ajutorul nostru, Kosovoul trebuie să își asume din ce în ce mai mult uh, propriile responsabilități uh, pe viitor în favoarea cetățenilor săi. Deci aș vrea să pun o întrebare. Investim foarte mult în resursele umane în Kosovo, în acest sector specific. Kosovoul uh, va fi gata să-și asume responsabilitățile să își uh, asume mai ales uh, ceea ce este de făcut în domeniul statului de drept. Totuși, uh, viitorul Kosovoului depinde foarte mult de poziția pe care o va ocupa Serbia. Deci aș vrea să spun că rezultatul electoral din Serbia e foarte încurajator pentru că aduce cu sine o echilibrare a relațiilor cu Kosovoului și, într-un fel, se preia uh, o parte din responsabilitate. Bineînțeles că Serbia va trebui să-și asume o parte din propria sa responsabilitate, dar dacă noi ar trebui să spunem ceva, ar fi că și Serbia are responsabilitate în ceea ce privește viitorul european. Și, în concluzie, domnule președinte, nu sunt de acord uh, să ne limitați uh, timpul de vorbire când suntem doar cinci colegi în sală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Tanak. Vreau să-i dau uh, domnului Tanoc, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Tanoc. În ultimii ani vroiam să vă atrag atenția asupra unui caz care mi-a fost menționat de către un uh, cetățean din circumscripția mea, care a fost în, la, ca observator în nordul Kosovoului. Și anume că o companie care avea mandatul uh, să se ocupe de, de fapt, două companii, ca una din Serbia și una albaneză pentru Sud, cu 3500 de lucrători, um, au intrat în următoarea situație. Așadar, branșa de nord a acestei uh, companii are sancțiuni din partea Priștina pentru uh, faptul că nu a uh, plătit cum trebuie TVA-ul. Deci ceea ce înțeleg eu este că Eulexul a refuzat să investigheze acest caz, deci această aplicare diferențiată a regulilor pentru cele două branșe și nu a încercat să se implice pentru oprirea acestor sancțiuni economice și mai degrabă permite să se închide acea companie în nordul Kosovoului. S-a înțeles mereu că se lasă la o parte rezoluția cu privire la statutul legal uh, al acestei companii și posibila sa privatizare în general în Kosovo. Puteți să-mi confirmați acest lucru sau uh, n-ar fi mai bine dacă Eulexul ul ar încerca să restabilească status quo-ul dinainte, care a funcționat atâta bine în ultimii ani, și altceva, alegerile din Serbia și noul președinte din Serbia, care are un, vine dintr-un context foarte naționalist și mai ales în ceea ce privește Kosovo, vor transforma lucrurile în, și mai dificile în, pentru EULEX decât înainte sau considerați că va uh, exista o continuitate a abordării pragmatice de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tanoc, și acum, uh, nu în ultimul rând, doamna Pac. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea pe care ne-ați dat-o de a vorbi astăzi cu doamnele și domnii din uh, cadrul Kosovo și din cadrul uh, EULEX. Aș vrea să spun către EULEX că după anii un mig care au fost foarte triști. Uh, ne-am pus foarte multe speranțe în Eulex și e foarte greu când sunt așteptările foarte mari să răspunzi acestor așteptări. Când vii dintr-o situație foarte dificilă pe care a lăsat-o un mic în Kosovo, a, e foarte greu să îndeplinești cerințele. Întrebarea este dacă nu cumva Eurlexul ar putea să fie mai uh, stringent, mai uh, strict și mai uh, la obiect în anumite subiecte. Sigur că e ușor din afară să spui așa ceva, dar eu, de exemplu, mi-aș dori ca Eolexul să lucreze mai bine împreună cu CAFORul pentru ca să îmbunătățească principiile statului de drept, mai ales în nordul Kosovoului. Ceea ce mă deranjează foarte tare este faptul că dialogul între Serbia și Kosovo, care a început uh, anul trecut, uh, pentru că se dorea statutul de candidat pentru Serbia, a dat niște rezultate destul de îndoielnice. Nu știu dacă aceste rezultate au fost puse în aplicare sau nu. Știu că există foarte multe dubii față de aceste rezultate și aș vrea să știu dacă Eulexur n-ar putea să intervină mai puternic în acest context. Apoi aș mai vrea să știu și dacă Eulexul, în ceea ce privește nordul Kosovoului, care, după părerea mea și nu numai a mea, ci și a celor care știu mai bine decât mine, este uh, o gaură neagră a criminalității. Pentru mine se pune întrebarea dacă e vorba de o rețea de criminali sârbi sau dacă e vorba de mai multe origini și de, um, de fapt, de o ascundere a unor uh, persoane de uh, origine albaneză. Trebuie să vedem care este cu adevărat situația. Pe de altă parte, mai am și o problemă personală, să spun, ca președinte a unei comisii care se ocupă de alte lucruri. De deci ce nu se poate ca sportivi din Kosovo să participe la Olimpiadă sub uh, drapelul kosovar? Mi se pare o porcărie față de generațiile tinere Kosovoul nu a încălcat niciun drept internațional când și-a declarat independența și noi am recunoscut Kosovoul. Sper ca și cei care nu au recunoscut încă să acționeze cât mai repede. Mi se pare o brăznicie față de generațiile tinere să nu permitem așa ceva. Și cred că aici misiunea EULEX și domnul Gentilini ar fi putut să facă mai multe pentru că există o luminiță la capătul tunelului. Nu este ca și cum uh, ar trebui tot timpul numai să lucrăm uh, să, um, să lucrăm în acest sens. Cred că Kosovoul va ajunge până la urmă la o răspundere uh, și o autonomie suficientă, dar n-ar trebui să repetăm greșelile din Bosnia-Herzegovina. Oricum, cu cât avem pe cineva care are totul de zis într-o țară, cu atât uh, e o tutelare mai mare și cu atâta politicienii nu se mai simt uh, autonom și responsabil pentru ceea ce fac. Deci aș vrea să vă rog să vă gândiți că um, totuși uh, oamenii din Kosovo nu sunt mai proști decât uh, cei din altă parte a Europei, au studiat și ei și câteodată au mai multă încredere în, trebuie să avem mai multă încredere în oameni de la început și nu trebuie să fim noi cei care să venim să uh, intrăm peste ei, ci să dăm ajutor pentru un ajutor uh, pentru ca ei să poată apoi să se ajute singuri. Deci pentru autonomie, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Pac, pentru această remarcă foarte importantă și aș vrea să dau cuvântul acum oaspeților noștri care să poată răspunde la uh, aceste întrebări. Mai întâi domnului Gentilini. Mul Mulțumesc! Foarte pe scurt, câteva comentarii cu privire la întrebările care mi-au fost adresate și uh, cu privire la dezbatere în general. În primul rând, aș dori să spun că Aceste întrebări uh, foarte pertinente au arătat cât de complexă este această sarcină cu care trebuie să ne confruntăm. Bineînțeles că putem cu toții să facem mai bine ceea ce facem. Dar în cazul EULEX este clar că au existat cazuri specifice care au adus oarecum o umbră asupra activității dificile, complexe și extrem de uh, extrem de necesare din uh, Kosovo. Această muncă a fost de multe ori foarte productivă și aceasta este recunoscut de către, mm, de exemplu, de către revizuirea uh, pe parcurs după cum a spus și doamna Pac, ideea și scopul ar fi ca persoanele din Kosovo, kosovarii, să poată să preia mai multă responsabilitate, să fie mai autonomi și să ne arate că acest lucru se poate întâmpla. Cred că toată lumea știe că acesta este direcția în care noi vrem să mergem. Atunci când e vorba de dialog, așa cum am spus-o și înainte, și sper că toată lumea înțelege că nu există o alternativă la această variantă, Bineînțeles că există acordurile în vigoare, dar aș vrea să subliniez importanța metodei pe care o folosim. Există foarte multe lecții pe care le putem învăța. Aceasta ar putea avea diferite aspecte pe viitor, dar important este ca metoda să fie foarte clară și să fie menținută. Ceea ce toată lumea, cred eu, recunoaște acest lucru. Măsurile trebuie să fie implementate, este clar și vom continua cu acest fapt uh, care nu trebuie pus la îndoială. Nimeni nu poate să fie satisfăcut de pasul implementării pe momentul de față, de ritmul implementării. Dar cred că suntem foarte angajați uh, pentru ca să facem progrese mai departe, pentru că acordurile, după cum spuneam, sunt uh, prevăzute pentru ca să fie implementate. De fapt, unele din prevederi și acorduri au fost deja implementate, au produs deja rezultate. Atunci când e vorba, de exemplu, cu uh, aspectele legate de, de vamă, libertatea de mișcare și acolo libertățile în general au fost, uh, într-adevăr, au cunoscut progrese. Bineînțeles, că există în continuare și domenii în care angajamentele trebuie să fie transpuse și în practică valabil pentru ambele părți implicate. Dar sunt de acord cu doamna Peck că există luminiță la capătul tunelului și singura cale pe care o avem la dispoziție este că trebuie să vedem, uh, trebuie, care este cea pe care trebuie să uh, care se trebuie să dovedească că funcționează cel mai bine. Deci cu acest angajament trebuie să facem progrese și eu cred că suntem gata să facem aceasta și că am arătat-o până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gentilini, iar acum îi dau cuvântul domnului Harper. Mulțumesc foarte mult! Să nu uităm că misiunea EULEX este o misiune pentru statul de drept. Nu e vorba de o chestiune de conflict de putere aici. Misiunea are ca scop uh, îmbunătățirea statului de drept în Kosovo cu măsuri civile, cu uh, puteri executive acordate, limitate, bineînțeles, uh, în cadrul juridic existent. Motivele pentru nepopularitatea Kosovoului și lipsei de satisfacție, nepopularitatea misiunii în Kosovo și lipsei de satisfacție față de această misiune, eu zic că este bazată această criză pe o așteptare prea mare. După 8 ani de un MIG, misiunea un MIG, a existat o nemulțumire clară cu ceea ce se întâmplase și uh, se așteptau miracole din partea Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană este în continuare împărțită în ceea ce privește recunoașterea acestui stat. Deci, noi, în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă și în cadrul misiunii la Consiliu, trebuie să acceptăm acest fapt, pentru că nu-l putem schimba. Sunt statele membre, la statele membre este mingea și noi nu putem decât să lucrăm în acest context. Faptul că există dezacorduri în cadrul misiunii înseamnă că lucrurile trebuie îmbunătățite, trebuie să schimbăm acest lucru. În ceea ce privește justiția, bineînțeles că au existat uh, succese, dar uh, au existat, nu au existat succese miracole, au existat succese în combaterea crimei organizate, în uh, în condamnarea crimelor de război, dar acestea sunt procese care durează foarte mult. Nu este de mirare atunci că uh, misiunea nu face progrese prea mari. Eu sunt însă optimist. Eu uh, n-aș dori însă să vă creeze așteptări mai mari decât este rezonabil. Aceste cazuri durează în medie 2 până la 3 ani în ceea ce privește investigarea, până când se poate deschide un proces. Nu trebuie să ne mire, așadar, că au existat uh, succese mici în primii ani, acum însă ele se concretizează și uh, cazurile au ajuns în fază de proces. Există și uh, o aplicare proastă a justiției și poate că ar fi bine să menționăm aici cazul băncii centrale pe care l-a menționat și oaspetele nostru, apoi Faptul că în anumit caz ca acesta a murit martorul, fie în accidente, nu în rutiere sau din cauza sinuciderii, aceasta nu înseamnă însă că se închide cazul și nu înseamnă că sunt absolviți cei care judecă aceste cazuri. Trebuie să acceptăm aceasta ca o parte a justiției. Ne pare foarte rău că este așa, nu considerăm că o echitare a unui făptaș înseamnă o justiție corectă. Nu putem devia de la standarde însă în cadrul misiunii. Deci aceasta trebuie să fie foarte clar că avem un cadru în care acționăm. După cum spuneam, nu pot uh, uh, comenta neutralitatea unor state. Apoi o altă problemă în domeniul judiciarului a fost protecția martorilor. Avem nevoie de un personal format în domeniul protecției uh, martorilor din partea statelor membre. Trebuie să înțelegem însă că ei, uh, statele membre nu au foarte mulți experți să ne pună la dispoziție. Noi cerem în continuare însă statelor membre să ne trimită acești experți și uh, statele membre ezită să o facă. Dacă întrebați în circumscripția dumneavoastră dacă doresc să uh, realoce un, uh, o persoană lucrând în acest domeniu, o să vedeți că nu este foarte simplu. În legătură cu nordul Kosovoului, partea bună în legătură cu nordul este că până și statele membre care nu recunosc Kosovoul acceptă că Kosovoul de Nord este o parte din Kosovo. Nu e, există dispută decât pe Kosovo ca întreg. Însă, în situa- situația din, din Kosovoul de Nord este evidentă, populația este gata de violențe. Și uh, încercând să abordăm această violență, încercând să abordăm această violență, am fost contraproductiv. De exemplu, uh, toamna trecută am urmărit la televizor, uh, ați și dumneavoastră probabil uh, evenimentele în legătură cu Gate 31, ați văzut că NATO s-a implicat într-o manieră justificată, dar accesul la acest gate a fost uh, blocat și din partea Serbiei și din uh, interiorul Kosovoul și până la urmă nu s-a mai folosit. Deci aceasta s-a acumul- a acumulat foarte multă frustrare, bineînțeles. Este deci uh, justificat să așteptăm și progrese din partea acestor cazuri, dialogul și uh, ceea ce trebuie să implementăm este uh, evident. Trebuie să fim însă optimiști, moderat, însă așa cum este potrivit profesiei noastre, dar nu putem să garantăm niciun rezultat. În legătură cu problemele judiciare, Dick Marty, care face parte din bordul de investigații special în cadrul acestei misiuni, dar care este, de fapt, din punct de vedere organizațional independent și lucrează în colaborare cu justiția din Kosovo, cu rezultate foarte bune în ceea ce privește, de exemplu, crearea unui cadru adecvat în acest sens și cu sistemele judiciare din celelalte state, ne arată că putem aștepta, de exemplu, acum deschiderea investigațiilor uh, într-o perioadă următoare și uh, legea kosovară spune că există doi ani uh, la dispoziția acestei uh, echipe pentru a încheia investigațiile și apoi cazul trebuie să fie uh, adus în fața justiției. Dacă este suficient de bine investigat. În legătură cu arestările din Kosovoul de Nord și necesarea, necesitatea unei continuare a acestor procese, uh, din punct de vedere judiciar. Am încercat să facem acest lucru în momentul în care o persoană este arestată, se fac baricade, oamenii ies pe stradă. Poți să treci înapoi, dar riscându-ți viața. Viața și nu numai pe a ta. Aceasta este o problemă destul de mare. O altă problemă este cea care apare imediat după ce ai arestat pe cineva pentru a ști dacă ai, de fapt, poți deschide un caz împotriva lui domnul Vițelino, care este un criminal deja profesionist în, în nordul Kosovoului, totuși pune probleme în sensul de accesul la martori, dovezi, pentru ca să se transforme într-un caz acest uh, caz de care toată lumea știe. Există standarde legale foarte stricte care trebuie aplicate și în cazul domnului Veselino, după cum știți, uh, pentru o dată ajutor l-au arestat pe teritoriul lor. Deci, există, după cum zicea și doamna Pac, o luminiță la capătul tunelului. Cred că am răspuns la multe dintre întrebări. Mai trebuie clarificat un punct și anume accesul uh, șefului, succesiunea, mă scuzați, uh, după șeful de misiune, așadar cine va asigura următoarea perioadă. Știm că mandatul se termină, dar nu știm exact când se termină mandatul acestei misiuni. Bănuiesc că înțelegeți că procesele de selecție sunt destul de uh, confidențiale și că deci nu pot să vă spun exact când se termină acest proces de selectare. Mulțumesc foarte mult, domnule Harber, și aș vrea să îi dau acum cuvântul uh, șefului misiunii EULEX have been covered by the... Mulțumesc. Antevorbitorii mei au atins deja majoritatea problemelor. Am să încerc și eu să explic sau să vă reamintesc în ce fel de mediu le desfășurăm activitatea. Eu mi-am început activitatea pe 15 octombrie 2010, atunci misiunea era operațională într-un mediu de criză. Până acum am lucrat în permanență într-un mediu de criză. Au fost, a fost demis uh, președintele, a fost procesul electoral. După cum știți, acest lucru nu a mers așa de ușor cum ne așteptam până în aprilie anul trecut, apoi în vară a mai apărut o situație de care sper că vă amintiți cu toții. În septembrie s uh, reluat tensiunile încă și mai abitir. În nord a trebuit să schimbăm uh, personalul, să rotim personalul folosind elicoptere pentru că drumul de acces într-acolo a fost uh, distrus în um, violențele din vară. și a trebuit într-o oarecare măsură să ne restrângem activitățile. Dacă suntem uh, cinstiți și urmărim cu atenție ce se întâmplă acolo, ne dăm seama că uh, imediat după finalul procesului electoral, acum uh, o săptămână și jumătate, vom putea să reluăm în curând operațiunile în zona de nord, însă e vorba de condiții foarte uh, Uh, dificile. Trebuie să efectuăm percheziții la reședința domnului Verisenovic, uh, care a fost uh, reținut anul trecut în decembrie undeva în Serbia. Săptămâna aceasta, de, la începutul săptămânii, am deschis un nou dosar anticorupție. Am descoperit o rețea în care sunt implicați și uh, infractori albanezi care colaborează cu cei din nordul Kosovo. Iată cam asta este atmosfera în care lucrăm. Sunt uh, oameni care recunosc uh, statul de drept, alții nu, uh, este e foarte dificil. În legătură cu mandatul, eu cred că în urma acestei revizuiri strategice, cred că mandatul nu se schimbă, ci se schimbă centrul de greutate al misiunii. Mandatul rămâne același, dintr-un motiv foarte simplu, și anume acela că nu s-a adus nicio modificare acțiunii comune. Toate statele membre au căzut de acord să nu modifice planul de acțiune comună care definește până la urmă mandatul misiunii ceea ce facem noi, ceea ce fac eu personal, se, le, se bazează pe de o parte pe acest document, pentru că e vorba de un document fondator în care se spune ce se așteaptă de la această misiune, pe de o parte, și pe de altă parte eu fac ceea ce mi se cere din partea statelor uh, membre și sper că nu credeți că eu, ca șef de misiune, mă ocup și cu altceva. Nu, eu respect aceste două reguli, mandatul pe de-o parte și instrucțiunile, orientările primite din partea statelor uh, membre prin intermediul uh, planului strategic comun. Ceea ce fac eu este să încerc să ajustez organizarea misiunii, să o adaptez la schimbările rapide care se produc în teren. Dar asta este tot. În domeniul justiției vreau să insist că uh, planul de acțiune comună menționat, bazat pe cele mai bune practici la nivel european, stipulează că judecătorii sunt independenți și autonomi. Iar eu, ca șef de misiune, trebuie să vă spun că sunt foarte atent să respect acest principiu de bază, pentru că uh, reprezintă standardul european și nu cred că există cineva în această încăpere care să se aștepte de la mine să fac altceva decât să respect aceste principii. Mulțumim, domnule Demarniac. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Morina. Entschuldigung, es mi, sich mi, die eh, mi îmi cer scuze. Era vorba de posibilitatea de a adresa o plângere cuiva, spune domnul Posălt. Eu v-am întrebat dacă există posibilitatea de a adresa o plângere la EULEX sau peste capul EULEX, eventual la instituțiile europene. E foarte important pentru populația de acolo să știe acest lucru. No, we have a mechanism to do... Există un mecanism pentru asta este vorba de un mecanism independent care nu este parte a EULEX, însă lucrează în strânsă cooperare cu programul nostru. Primim foarte multe uh, solicitări și plângeri, nu am acum cifre, dar acestea sunt uh, raportate în fiecare uh, lună și urmărim parcursul plângerilor. Încercăm să le rezolvăm pe unele, nu avem cum, trebuie să le respingem, da, trebuie să le respingem, dar pe celelalte le raportăm și există un raport anual în care se spune cum sunt gestionate aceste plângeri. Există acest uh, mecanism și poate fi consultat. Sper că acum e mai clar și am să-i dau cuvântul doamnei Morina. Cred că întrebarea pentru mine era dacă suntem gata să preluăm uh, aceste atribuții. Uh, eu cred cu tărie în uh, autodeterminare și cred că va trebui să uh, ne asumăm aceste atribuții. Ar fi trebuit să facem acest lucru în uh, februarie 2008, însă n-am reușit din mai multe motive. Kosovo este un stat independent și ar trebui respectat ca atare și sprijinit. Peisajul politic din Kosovo sau scena politică uh, din Kosovo este rezultatul a 23 de ani de uh, vremuri grele, foarte grele pentru Kosovo. Există capacitatea necesară, dar aceasta nu este pe deplin pregătită să preia frâiele și cred că sprijinul uh, pentru această cultură a impunității ce domnește în Kosovo face ca uh, actualul uh, peisaj politic să rămână neschimbat. Am avut un exemplu uh, că atunci când uh, aș avea un exemplu, atunci când ceva merge rău în procesul electoral, putem solicita ajutorul Uniunii Europene. Uh, Însă, de cele mai multe ori, uh, ni se uh, răspunde că procesul electoral a fost democratic și liber. Uh, așa s-a întâmplat în ultimii 12 ani și nu am avut foarte mult spațiu de manevră pentru a alege alte opțiuni, pentru a împinge aceste procese mai departe. Este probabil un domeniu în care putem obține mai mult ajutor din partea instituțiilor europene. Mulțumim doamnei Morina, iar acum domnul Valtahun. Mulțumesc. Aș începe cu o observație personală referitoare la popularitatea EULEX. Asta s-ar putea uh, să fie în legătură cu sarcinile EULEX și sigur, acest statut de independență supravegheată nu este foarte popular unii kosovari înțeleg acest lucru, alții sunt mai nerăbdători și pun pe seama EULEX întârzierea în obținerea independenței de plină. De aceea EULEX nu este foarte popular dar trebuie ca misiunea să-și ducă mai departe mandatul. Raportorul mă întreba unde ne dorim să ajungem în 2 ani de acum încolo. a existat un proces foarte amănunțit de stabilire a unor etape și obiective. Dați-mi voie să citez din obiectivele misiunii. Servicii de poliție, servicii vamale, statul de drept, eliminarea interferențelor politice în justiție și coordonare de aproape a tuturor uh, instituțiilor cu organisme similare europene capacitatea de a furniza servicii și a răspunde nevoilor societății fără uh, intervenție sau ajutor din afară. Pentru toate aceste obiective mai avem nevoie de timp și cred că nu putem defini lucrurile doar în termen de timp, ci în termen de îndeplinirea obiectivelor pentru fiecare etapă stabilită, prestabilită. Încă o dată v-aș trimite la revizuirea planului strategic pentru că am fost criticați că zonele sensibile nu au fost tratate cu, unde, cu suficientă atenție. Această revizuire strategică arată zonele cele mai delicate și reamintește faptul că uh, avem uh, atribuții în domeniul realocării resurselor acolo unde este nevoie de ele. Putem uh, uh, să, de exemplu, să nu mai alocăm atâtea fonduri și resurse umane intervențiilor în teren și să concentrăm, în schimb, resursele disponibile pe reforma justiției. Sigur că trebuie să ne gândim dacă mai uh, investim în uh, nordul uh, Kosovo, unde avem în continuare nevoie de o mai mare vizibilitate, dar acest lucru se va întâmpla doar dacă reușim să facem economii sau dacă realocăm resurse din alte domenii. Sigur, statele membre ne-au cerut uh, acest uh, lucru și ne uh, gândim cum putem pune în aplicare această indicație. Deci toate aceste obiective au fost transpuse în revizuirea strategică și ne gândim acum cum să le punem în practică. Mulțumesc, am să închei prin a le mulțumi oaspeților noștri pentru participarea la această audiere. Cred că Ați avut niște expuneri foarte interesante în legătură cu acest subiect și vă așteptăm în curând uh, din nou în rândurile noastre. Mulțumim! Let's go to the next point. Eu vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, dar înainte de a face asta vreau să fac un uh, anunț în legătură cu raportul anual privind viitoarea uh, politică de securitate, raportul domnului Brock. Uh, va avea uh, loc o discuție în iunie și după aceea votul în uh, sesiunea din iulie din Strasburg și pe 25 uh, iulie de asemenea la Strasburg. Please, let's go to the next point. Colleagues. The next point on Următorul punct pe ordinea de zi este un briefing din partea domnului Panțieri în legătură cu vizita comună a Comisiei de Politică Externă uh, delegația pentru Maghreb în vizita din 2 până 5 aprilie 2000 2011. 2012, mă scuzați, domnul Panțierii a trimis o scrisoare legată de această misiune comună care a fost distribuită tuturor membrilor uh, comisiei noastre și vreau să vă amintesc că această delegație comună a urmărit trei obiective, a analizat stadiul tranziției politice, stabilitatea noului guvern, Ehm, de asemenea, necesitățile de cooperare formulate de guvernul tunisian și de asemenea cooperarea cu Uniunea Europeană în ce privește fondurile de eh, ajutorare. Și pe 3 iunie în această comisie vom avea un schimb de vederi cu domnul Mustafa Ben Yassaf, care uh, este președintele adunării uh, naționale constitutive Parlamentul Tunisia. Iar acum, domnule Panțeri, vreau să vă dau cuvântul dumneavoastră în calitate de președinte al delegației pentru relațiile cu statele din Maghreb. Aveți cuvântul. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș vrea să adresez mulțumiri tuturor celor care ne-au acordat sprijinul pentru desfășurarea acestei vizite și la delegația Uniunii Europene la Tunis, pentru că a sprijinit această delegație, a însoțit-o, de altfel a fost o delegație mixtă din trei instituții diferite pe care le-ați menționat. Ați menționat și obiectivele acestei deplasări, nu are rost să revin asupra lor. Iar programul reflectă faptul că am urmărit și proiecte care au fost finanțate de către Uniunea Europeană. Am avut întâlniri cu ministrul de externe, de asemenea cu specialiști în domeniul uh, Uh, finanțelor, de cooperare internațională cu reprezentanți ai sindicatelor, reprezentanți uh, și ai societății civile, reprezentanți ai marilor partide politice și cred că ar fi de folos dacă și Comisia uh, pentru Probleme Bugetare ar verifica cifrele legate de asistența financiară de care a beneficiat Tunisia. Am mai avut și o întâlnire cu uh, membrii ai adunării naționale și doresc să uh, îi salut și pre reprezentanții adunării naționale din Tunisia care a, sunt acum prezenți în sală. Cred că este un uh, prim pas în legătură cu această luare de contact, despre care sperăm că va deveni din ce în ce mai intensă, pentru că ne dorim o consolidare a acestor contacte și a colaborării. Am uh, aflat foarte multe amănunte politice, administrative din partea colegilor noastre. Am organizat și un stadiu pentru colaboratori uh, ai uh, administrației parlamentare, un stadiu în care vom primi din partea Parlamentului tunisian uh, colaboratori care uh, se vor pregăti profesional în instituția noastră. Democratizarea acestor țări este o mare provocare pentru Europa și adunarea constitutivă din uh, Tunisia este conștientă de aceste provocări. Pe viitor va fi inevitabil ca noi, eh, din perspectivă europeană, să susținem eficient aceste tendințe de democratizare și în Tunisia există o stabilitate relativă în comparație cu alte state din zonă, dar întreaga structură, întreg uh, mediu de dezvoltare încă uh, nu sunt propice pentru ca marile provocări în fața cărora se află Tunisia să poată fi realizate uh, cât mai repede. Cu cât vor exista din acest punct de vedere mai multe garanții, cu atât mai bine. Iar în ce privește creșterea economică, de asemenea, este importantă pentru uh, ca la nivelul generației tinere să crească uh, încrederea. Iar uh, săptămâna trecută la Strasburg am avut un vicepreședinte din partea Băncii Europene de Investiții. Au spus că anii care vin vor fi anii cheie pentru ca, în ciuda crizei financiare cu care ne confruntăm, mijloace financiare suficiente ehm, de pe plan comunitar să ehm, fie puse la dispoziția acestor țări. Banca Europeană de Investiții va trebui însă să beneficieze de un ehm, capital proaspăt. Deve essere indirizzato alla lotta contro i reati e la corruzione. Bineînțeles că și în nordul Africii va trebui să combatem corupția. pentru a consolida stabilitatea instituțiilor de stat. Este ceva ce urmărim cu deosebită atenție iar partenerii noștri din adunarea națională constitutivă din Tunisia văd lucrurile la fel. Iar în 4 iulie, președintele Parlamentului va fi oaspetele nostru și va fi cu siguranță o întâlnire foarte importantă. Mulțumesc foarte mult, domnule Panțieri. Pentru moment nu există solicitări din partea membrii comisiei să intervină. Îl salut pe reprezentantul Parlamentului Tunisian în comisia noastră. Uh, și vreau să îi dau cuvântul. El este președintele Congresului pentru Republică, un grup politic. Poate că dorește să ne uh, spună câteva cuvinte. Who is taking the floor from the Tunisian delegation? Cine dorește din partea delegației tunisiene să intervină? Bestrifa Ali. Please. Je tiens à vous remercier. Vreau să vă mulțumesc pentru uh, cuvintele dumneavoastră, domnule președinte. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat în Tunisia. Am avut uh, alegeri care s-au desfășurat într-o atmosferă de transparență absolută și toată lumea a recunoscut că uh, alegerile s-au derulat bine. Există probleme de securitate pe care le avem în clipa de față. Din acest punct de vedere, există Uh, probleme eh, pe care încearcă să le creeze, de fapt, media și în legătură cu mișcarea salafistă. Tunisia nu dorește să uzeze de forță vis-a-vis -vis de mișcările extremiste. Pentru că nu vrem să uh, facem greșelile pe care fostul regim le-a făcut. Dar vreau să spun că nu există un pericol real din partea extremiștilor pentru că ei se află în minoritate. Iar pe plan economic, noi suntem aici pentru a invita pe investitori să vină în Tunisia. Vor fi bineveniți trebuie să evităm ca tinerii noștri care, care și-ar dori să plece în străinătate pentru a lucra acolo și să-și asume Cur, din acest punct de vedere, să renunțe la această dorință. Eu vreau să repet că în Tunisia acum domnește uh, siguranță. Comunitatea europeană uh, trebuie să uh, aibă încredere să viziteze Tunisia, să investească în economia tunisiană. În clipa de față, Ehm, a fost creat un ministru pentru o tranziție democratică pentru a rezolva problemele din acest punct de vedere, inclusiv eh, în ce privește oamenii de afaceri care au colaborat cu fostul regim. Noi vă invităm să ne ajutați pentru a recupera bunurile eh, familiei foștilor dictatori. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult la rândul meu. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte încurajatoare, pentru punctul de vedere exprimat că există stabilitate în Tunisia și că forțele extremiste um, au o putere limitată care nu pune în pericol tranziția democratică. Nu știu dacă domnul Panțieri dorește să um, mai aibă o intervenție finală în legătură cu acest dosar. Doar pentru a spune că fără îndoială, noi privim Turcia fiind un laborator eficient în ce privește rezultatele primăverii arabe. Este unul din primele state care se înscrie pe calea unei democrații de pline, fără amestecuri din afară și poate contribui la uh, necesitatea ca această țară să se poată dezvolta, să aibă o contribuție economică consolidată pentru uh, a avea bună cooperare și cu uh, statele europene și pentru a putea încuraja și turismul în această țară. Deci noi avem mari așteptări din partea adunării naționale constitutive în acest sens, pentru ca ă, Tunisia să respecte toate principiile democrației, drepturile persoanelor și ă, să progreseze pe această cale. Eu mă bucur că ă, și-a stabilit aceste obiective pe care dorește să le îndeplinească pentru ca Tunisia să poată să devină pentru noi un punct de referință din acest punct de vedere în statele riverane Mediteranei. Mulțumim foarte mult, domnule Panțieri, și dați-mi voie să uh, mulțumesc delegației tunisiene în numele comisiei noastre, să le dorim mult succes în uh, calea pe care s-au înscris în direcția democrației în Tunisia. Și închei aici discuția noastră pe marginea acestui punct al ordinii de zi și trecem acum la stabilirea unor instrumente financiare pentru promovarea democrației și drepturilor omului pe plan mondial. Dați-mi voie să vă amintiți că instrumentul în acest sens face parte din cel șaselea instrument financiar din cadrul pachetului care a fost analizat de către comisia noastră și Raportor pentru acest dosar este domnul Lambsdorff, căruia doresc să îi acord acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face acest lucru în engleză și dați-mi voie să um, încep prin a adresa mulțumiri comisiei care a desfășurat o foarte bună activitate în ce privește elaborarea reglementărului cadru în acest sens este vorba despre punerea în lumină a punctelor forte și a punctelor slabe acestui instrument astăzi și uh, în legătură cu aceste reglementări vreau să spun că acest proiect este un pas în direcția cea bună. Am avut în subcomitetul pe probleme juridice consultări, conversații cu experți, cu reprezentanții ai societății civile și alții și am Uh, a conturat raportul nostru ca rezultat al acestor consultări și am propus și o serie întreagă de amendamente. Cred că prin principiile importante de concepția autorităților din state terțe în legătură cu instrumentele uh, cu specific geografic și cred că trebuie să ne concentrăm pe acele aspecte care nu pot fi rezolvate prin celelalte instrumente financiare și Uniunea Europeană uh, trebuie să fie fermă în ce privește pedapsa cu moartea, tortura, violența împotriva femeilor și așa mai departe. În politicul, dialogul nostru politic cu uh, state terțe, aceste valori trebuie să fie promovate prin, și prin alte instrumente pentru că acest instrument este unul complementar care nu trebuie să fie uh, privit ca o scuză pentru a slăbi uh, drepturile omului în comparație cu alte instrumente de dialog. Deci, um, la articolul 2, în care determină domeniul de aplicare, uh, avem descrise Uh, principalele noastre obiective și modul în care putem acorda asistență financiară în baza acestui instrument EIDHR. Dar uh, trebuie să ne gândim că resursele de care dispunem sunt relativ limitate și pentru a crea o complementaritate în baza subiectelor care sunt menționate în raport este nevoie de un grad înalt de coordonare și în proiectul nostru uh, de uh, Uh, raport uh, propunem uh, posibilitățile de cooperare. Deci trebuie să avem un cuvânt de spus în ce privește strategia legată de programare, ținând seama și de abordarea generală a Parlamentului și de instrumentele orizontale. Deci eu am propus să introducem actele delegate în cadrul documentului strategic subscris acestui instrument financiar. Avem o cooperare cu parlamentele naționale care este importantă. Trebuie să existe o eligibilitate de finanțare în atunci când ă, celelalte instrumente financiare nu pot opera în domeniul drepturilor omului. Dar eu cred că această cooperare ține seamă de ă, recomandările Uniunii Europene privind susținerea și democrația susținerea democrației în statele partenere și instrumentul poate să ne ajute în implementarea acestei strategii. După aceea am decis să reintroducem un articol privind tipurile de finanțare care este scos din documentul orizontal pentru că avem aici anumite criterii specifice de eligibilitate câteva din amendamentele specifice care țin de uh, latura operativă. Uh, trebuie să uh, ne bazăm pe o monitorizare a modului în care instrumentul funcționează pentru a opera anumite ajuste, dar noi dorim să susținem Comisia în uh, așteptările legate de o mai mare reactivitate în situații de criză sau de tranziție. Eu cred că această abordare este binevenită și uh, aș vrea ca Parlamentul să susțină punctul de vedere al Comisiei. Eh, din partea eh, reprezentanților societății civile au existat eh, anumite critici în legătură cu posibilitatea de a accesa acest instrument financiar datorită procedurilor. Au existat proiecte mari, macroproiecte, uh, care au beneficiat de peste 600 de uh, mii de euro în statele vecine din uh, Uniunea Europeană, dar au existat anumite ONG-uri mari care au putut să absorbe aceste fonduri. Din păcate, însă, ONG-urile mici au fost dezavantajate. De aceea noi am dorit să includem și uh, opțiuni pentru a accesa uh, sume mai mici, uh, sub 100.000 de euro, uh, pentru uh, realizarea anumitor proiecte uh, care să uh, susțină inclusiv buna funcționare a unui ONG mic și nu doar în baza schemelor de uh, asistență pe care eh, diversele state partenere le propun, ci eh, prin decizii care să se ia la Bruxelles. Iar în ce privește grupul instituțional de lucru, este nevoie de eh, simplificarea procedurilor administrative. Nu ține strict de domeniul de aplicare a acestui text, dar noi credem că în procesul legislativ ar trebui să stabilim un asemenea grup de lucru pentru ca um, instrumentul să devină mai ușor accesibil la nivelul uh, organi organismelor mai mici ca dimensiune, ONG-urilor mai mici. Deci, Există uh, o serie întreagă de uh, situații. Este vorba uh, în clipa de față de o sumă de 2 milioane de euro, dar uh, dacă ținem seama că durata proiectului nu trebuie să depășească 18 luni, credem că această limită este prea sus stabilită. Este nevoie de un mecanism uh, rapid și eficace pentru ca în uh, statele aflate în tranziție să se poată uh, utiliza acest instrument cât mai repede, de pildă în statele care au cunoscut primăvara arabă. Uh, în ce privește uh, deliminarea activității în legătură și cu uh, organismul european de implementare a democrației, eu cred că negocierile se află în faza finală și uh, uh, ar putea să existe anumite îngrijorări legate de posibile uh, duplicări ale eforturilor, dar noi credem că uh, Trebuie să încercăm, din acest punct de vedere, să delimităm foarte bine domeniile în care să operăm pe baza acestui instrument EIDHR sau a altor instrumente înrudite. Oricum nu va exista o relație de opoziție, ci încercăm să dezvoltăm sinergiile Uh, un instrument se poate concentra mai mult pe subiectele uh, politice, de promovare a actorilor uh, care acționează în domeniul democratizării și altele mai strict legate de drepturile omului. În lunile următoare vom vedea cum pot opera într-o manieră optimă aceste instrumente. Mulțumesc domnului Lamsworth pentru această scurtă prezentare și vreau să-i dau cuvântul acum domnului Cucan. Mulțumesc foarte mult. Iau cuvântul în numele doamnei Macovei, care este raportor din umbră din partea PPE și nu poate să participe la această reuniune. Salutăm uh, noua propunere a Comisiei, care este mult mai eficientă și care exprimă angajamentul Uniunii Europene față de democrație și drepturile omului în lume prin intermediul organizațiilor uh, civile și uh, în țările terțe. Într-adevăr, este un instrument foarte util pentru că permite asistența indiferent de acordul guvernelor țărilor terțe Asta este ceea ce face ca acest instrument să fie diferit de cele dinainte de finanțare externă. Susținem uh, un echilibru corect între bugetul care a fost uh, alocat pentru misiunea de observare electorală și restul bugetului cu privire la obiectivele uh, în domeniul drepturilor omului. Este important să-i susținem pe acei uh, activiști în domeniul dreptului uh, omului care sunt intimidați sau care primesc amenințări din partea partidelor de la guvernare. Ar trebui de aceea să încercăm să oferim uh, asistență acestor persoane într-o manieră care să nu le pună în uh, pericol uh, bunăstarea. Raportorul a tăiat suma care era menționată în referințele financiare, un miliard uh, 587 de mii euro, dar cred că ar trebui să stabilim o sumă minimă care ar trebui să fie alocată acestui instrument. Și în final uh, vom reveni cu amendamente detaliate cu privire la acest amendament, uh, instrument în următoarele zile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan, și acum în numele S și D, domnul Hovit. Mulțumesc foarte mult! Uh, în numele socialiștilor și democraților aș dori să mulțumesc mai ales lui Alexander pentru acest raport. Într-adevăr a pregătit foarte bine acest raport în Parlament și în general s-a implicat pentru drepturile omului și pentru democrație și susțin foarte multe lucruri pe care le-a spus în prezentarea sa, deși nu vreau să le repet acum. Cred cu siguranță că putem avea un consens parlamentar pe acest temă. Mulțumesc. Așadar, în numele grupului meu aș dori să menționez mai ales nevoia de a sublinia consultarea cu societatea civilă și organizațiile din societatea civilă pentru drepturile omului, organizațiile în acest domeniu în ceea ce privește programarea acțiunilor și nu numai în legătură cu uh, rezultatele. Noi dorim să fie consultați în legătură cu prioritățile care se stabilesc și la întocmirea programelor. Acesta este un mesaj foarte important pe care vrem să-l transmitem uh, Serviciului European de Acțiune Externă și colegilor noștri pentru ca să ne asigurăm că ei uh, află toate aceste informații la timp și Parlamentul European de asemenea este uh, implicat și are acces la documentele respective. Înțelegem uh, toate rezervele existente, dar în momentul în care suntem la această fază a textului legal, trebuie să ne punem din nou în lumină aceste importante puncte pentru noi. Am luptat foarte mulți ani pentru a avea acces la informații și așteptăm cu toții acest moment. Sunt convins că Alexander este de acord cu mine. Acesta este punctul unde cred eu că trebuie să rezolvăm și problema actelor delegate. Foarte mulți dintre noi au uh, fost prezenți la reuniunile de, care au durat de peste miezul nopții și care s-au luptat la aceste reuniuni pentru influența Parlamentului European. Și pot să vă promit că am uh, încercat să mă angajez cât mai mult pentru ca Parlamentul uh, să poată să obțină rolul pe care îl dorea și pentru a putea să-și obțină puterile care îi reveneau. Acesta este și momentul, cred eu, să mai intervenim o dată pentru acest uh, punct și pe să ne uh, să analizăm uh, foarte îndeaproape ce putem să facem pentru a îmbunătăți acest acord cât mai mult. Considerăm de asemenea și că este nevoie de mai multă flexibilitate, așa cum se știe. Nu există o lipsă de intenții bune din partea SAE în acest sens. Dar cred că adevărul este și cei care au făcut parte din programul acesta pentru drepturile omului au constatat același lucru. Există o îngrijorare în legătură, în legătură cu atitudinea unor oficiali europeni. Vorbim despre activități riscante, dar dacă suntem prea conservatori în felul în care punem problema și în momentul în care cei care sunt uh, supuși unor riscuri nu sunt cei care au acces la fonduri, nu mai putem vorbi de transparență în acest sens. Trebuie deci să încurajăm uh, Comisia Europeană și Serviciul uh, SAE să încerce să vadă care este ponderea riscurilor luate în ceea ce privește acordarea fondurilor și să își stabilească o flexibilitate maximă în legătură cu aceste fonduri. În foarte multe cazuri, persoane care operează invizibil și care nu pot să facă un apel de oferte, de exemplu, sau să publice ceea ce fac pe internet prin motive de siguranță evidente, uh, trebuie să aibă și ei o șansă. Eu nu spun că aceasta este poziția SAE, ci spun că trebuie să ne mai depărtăm de această părere conservatoare despre cum ar trebui să se întâmple. Sunt de acord și cu ceea ce a spus în ceea ce privește Fondul European pentru Democrație, colega mea, doamna Gomes și cu mine, am încercat să promovăm această idee de susținere a fondului, așa cum și Alexander a menționat în raportul său. Am spus foarte clar că instrumentul uh, pentru drepturile omului nu trebuie să fie um, să marginalizeze cheltuielile pentru drepturile omului în comparație cu celelalte programe care există, programe de amploare în acest buget și este corect acest lucru. Acum introducem un nou instrument în acest proces, uh, Fondul European uh, Endowment for Democracy și cred că trebuie să ne asigurăm să nu fie marginalizate celelalte fonduri sau acesta în defavoarea Uh, să nu fie existe măsuri în defavoarea sa. În ceea ce privește misiunile de observare electorală, reiau și ce a spus doamna Caris în raportul său. Problema nu sunt uh, misiunile de observare electorală care au funcționat foarte bine, ci este ceea ce se întâmplă înainte și ceea ce se întâmplă după pentru că și aceste perioade sunt parte din procesul democratic și Eh, trebuie să fim mai critici despre ceea ce se întâmplă înainte și după. Sper să se remedieze lucrurile și în acest, eh, din acest punct de vedere. Sper și să putem să le ameliorăm cât de repede. Domnul Lambsdorff spunea și că trebuie să avem o proporție foarte corectă în acordarea finanțelor. Eu cred că trebuie să încercăm să găsim o proporție corectă așadar între cele două aspecte. Acum două puncte finale, domnule președinte. Unul este despre rolul delegațiilor Uniunii Europene. EHDR-ul este într-adevăr un instrument foarte bun, dar este un uh, cazan oarecum mai mic de bani și este și cenușăreața delegaților, trebuie să recunoaștem acest lucru. Unul dintre misiunile acestea însă au funcționat foarte bine și când vedem, mergem în delegație, vedem că există rezultate concrete, dar alte instrumente nu funcționează foarte bine, nu funcționează bine, deci SAE-ul ar trebui să se asigure ca toate delegațiile să aibă și capacitatea necesară pentru a intra într-un dialog cu beneficiarii acestor fonduri și să contribuie la, uh, la crearea capacităților acolo unde este cazul. Cred că acesta ar trebui să fie mesajul transmis tuturor delegaților uh, în chestiune. În ceea ce privește transparența, transparența nu înseamnă numai ca noi să avem acces la documentele care ne interesează, dacă cu adevărat vrem să avem uh, să dăm putere organizațiilor pentru drepturile omului în țările terțe, ei trebuie să aibă consultări structurate, trebuie să aibă acces la uh, documentele strategice și alte documente care sunt în proiectare și să poată să le comenteze și de aceea spuneam că accesul liber la documente nu îi se referă doar la deputații în Parlamentul European, ci la societatea civilă în general. Spun acest lucru în numele grupului meu. Știu că există însă și multe lume din alte grupuri care face parte din această comisie și care este de acord cu mine. Vreau să ne asigurăm, deci, că putem să remediem aceste chestiuni cât de repede. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele domnului Howitt. Dacă nu mai dorește nimeni cuvântul, ceea ce văd că este cazul, atunci aș vrea să rog reprezentantul comisiei din partea SAE că să ia cuvântul și să ne spună câte ceva despre acest dosar. Vă rog. Bună ziua. Patrice Leomos mă numesc și sunt director adjunct la instrumentele ADEFCO. Aș vrea să încep cu două remarci generale. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe raportor pentru calitatea raportului său. Pe baza acestui raport și în urma discuțiilor pe care le purtăm cu statele membre, eu nu văd de ce să nu ajungem la un acord chiar în prima lectură aproape în ceea ce privește substanța acestui instrument. Nu vorbesc de problemele instituționale sau de buget, care sunt chestiuni mai detaliate, însă la nivelul schimburilor sau la uh, direcția în care merge acest document, eu cred că vom putea ajunge la un acord în ceea ce privește tot ceea ce ține de substanță și aceasta foarte repede. În al doilea rând, aș vrea să notez, așa cum a spus-o și domnul Lambsdorff înainte, că o parte din ceea ce s-a propus de către Comisie în propunerea de regulament orizontal se regăsește în acest raport. Mi se pare că nu contează locul în care le regăsim, fie că este preluat același text, fie că este un text diferit. Eu aș sugera doar să fim foarte prudent să nu spunem lucruri de două ori în aceste două documente. Pentru noi ceea ce este important este substanța și nu neapărat locul unde se regăsesc aceste informații. Un alt punct pe care nu vreau să Uh, la care nu vreau să mă refer, sunt punctele instituționale și bugetare, dar această chestiune va fi dezbătută global pentru toate instrumentele și nu m-am gândit neapărat la acest punct acum. Vreau să răspund însă la două, trei chestiuni. Confidențialitate, uh, complementaritate și flexibilitate. Aceste trei aspecte. În ceea ce privește confidențialitatea, bineînțeles că nu există nicio problemă de a împărți, de a partaja această, aceste informații. Însă, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei părți restrictive a acestui instrument, la care noi considerăm că trebuie să fie fie păstrată confidențialitatea, pentru că orice publicitate despre aceste informații pune în pericol persoanele respective, ceea ce va crea și probleme cu privire la accesul la aceste documente. Va trebui deci să vedem cum formulăm în text această parte, pentru ca parlamentarii, de exemplu, să aibă acces la aceste informații, dar pe bază de nevoie, deci nu toți 700 și de parlamentari, pentru că altfel deja este o informație publică. Nu avem nicio problemă așadar să discutăm despre aceasta, dar va trebui să găsim uh, o manieră de a structura lucrurile pentru ca această parte să poată să rămână confidențială. Avem persoane, de exemplu, care au intrat în închisoare din cauza absenței de confidențialitate în cadrul unor proiecte, chiar în cadrul statelor membre. Deci e important acest punct. În ceea ce privește complementaritatea, nu putem decât să fim de acord, dar complementar nu înseamnă secundar. Deci, în ceea ce privește endowmentul, va trebui să încercăm să găsim alte complementaritate, poate cu alte, alt suge, subiect, nu numai cu endowment, poate susținerea societății civile, de exemplu, în cadrul uh, instrumentului de parteneriat al Uniunii Europene. Și în ceea ce privește endowmentul, o chestiune extrem de importantă, mi se pare mie, nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce s-a spus până acum, nu e nevoie de paralelisme, dar m-am gândit la un element chiar și mai important și anume faptul că fondurile se poate fi cumulate. Este un element extrem de important. S-a spus întotdeauna că endowmentul va fi restrâns, cel puțin din partea noastră, la uh, instrumentul de parteneriat și apoi și, la, uh, și față de alte instrumente suplimentare. Deci în ceea ce privește endowmentul, nu putem să aplicăm principiul cumulării fondurilor, adică bani suplimentari pentru acest fond. Deci trebuie să fim foarte atenți când formulăm uh, textul la acest punct. În ceea ce privește flexibilitatea, nu veți găsi niciodată un funcționar cu siguranță care să nu fie de acord cu îmbunătățirea uh, flexibilității și cu simplificarea. Orice propunere de simplificare va fi binevenită. Faptul că autoritățile legislative semnează propunerile de simplificare aplicare în cadrul modificării regulamentului financiar este deci un pas înainte. Acest regulament financiar aduce mai multă flexibilitate și care blochează anumite instanțe instituționale în prea multe acțiuni. Deci, înainte să ne gândim la altceva, ar fi bine să semnăm propunerile care există deja pe masă. Aș vrea să se revin asupra unor puncte foarte interesante a unor noi modalități de acțiune. Inovarea principală a propunerii Comisiei este exact această capacitate de a trece dincolo de noțiunea de call for proposal, de apel de propuneri, la propuneri care atunci când nu se aplică. Deci amendamentul pe care l-am înaintat suprimă această posibilitate. Eu înțeleg argumentul costurilor. Așa numitele împrumuturi sau granturi mici se referă la 50 de milioane de euro crearea unei uh, noi facilități de 100 de milioane de euro nu este neapărat un lucru bun. Să vă dau un exemplu. Am avut posibilitatea de a reacționa în moment de criză în Libia. Am pus în aplicare un sistem de îngrijire medicală, psihologică și de reinserție socială de mai multe sute de femei, pentru mai multe sute de femei care fusese victimele violențelor sexuale și uh, fizice și psihice în Libia. Și deci aceasta a avut 1,5 milioane de uh, euro cu uh, cu suma aceasta ca buget. Din păcate, acesta nu a ajuns. Așadar, uh, având în vedere, de exemplu, situația ONG-urilor din Belarus, o apărare a acestui sistem este o jumătate de milion. Trebuie deci să punem uh, pe picioare cât se poate de repede în vederea organizațiilor, uh, alegerilor locale, susținerii uh, Uh, pentru femeile din Libia un program care să ne poată să ne permită să, să sprijinim aceste măsuri, un milion iarăși. Deci 100 uh, de milioane de euro sunt un buget foarte important, dar aceasta înseamnă doar 10 um, apărători ai drepturilor omului pe care pot să-i extrag din China și nu 100. Deci e foarte bine să venim cu foarte multe cifre pe această temă, dar trebuie să avem o flexibilitate la 100 de milioane. Aceasta înseamnă însă să nu schimbăm prea multe la sistemul existent. Și apoi în ceea ce privește instrumentul de stabilitate, acesta este tot de un milion sau două milioane. Deci ceea ce vom face cu puțin, nu vom putea face cu un pic mai mult, dar asta nu va schimba nimic. În ceea ce privește acum propunerile de granturi mici, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei propuneri interesante și anume să trecem în, fond, în sistemul de corp funding, pentru o sumă destul de mare, pentru că aceasta este o schimbare radicală de abordare. Nu mai finanțăm organizații, ci finanțăm operațiuni. Aceasta aduce cu sine o schimbare, după cum spuneam, radicală a finanțării. Vom avea probleme de finanțare în ceea ce privește criteriile, cu siguranță. Care va fi baza pe care vom refuza în baza căreia vom refuza finanțarea unui ONG. Dacă accept finanțarea pentru toate ONG-urile, atunci va trebui să gestionez instrumentul pe, uh, în baza pachetelor de 10.000 uh, de euro. Apoi este și o chestiune de alegere personală, pentru că ceea ce nu este foarte bine. Apoi va trebui să triplăm resursele umane și uh, capacitatea administrativă pentru a gestiona 10.000 de euro din nou un subiect destul de sensibil și deci revin la un punct foarte important care se referă la microproiectele în cadrul acestor instrumente. Deci un instrument de microproiecte. Logica de până acum a fost următoare, să se de- stabilească două părți, o parte care este gestionată de delegații și o parte care este gestionată de către cartierul general, care se ocupă mai mult de proiectele foarte mari. Pentru că e vorba de proiecte în țări foarte dificile, care costă foarte mult și care au campanii globale, în care, bineînțeles, apar costuri mai mari. Dacă schimbăm această logică, va fi nevoie de resurse umane foarte multe suplimentare și vreau să vă atrag atenția asupra acestui punct. Un ultim punct, vreau să răspund la două chestiuni. În ceea ce privește primăvara arabă, nu cred că nu am făcut nimic Cred că am făcut foarte multe chiar în ceea ce privește crizele în anumite țări. Am fost prezenți în anumite țări înainte să înceapă primăvara arabă. Iar organizațiile care au fost active în primăvara arabă ne-au contactat de mult. Am fost în Tunisia la două, cinci zile după căderea lui Ben Ali. Am avut un instrument de stabilitate prin care am putut să acționăm în țările uh, primăverii arabe. Și am putut de asemenea, să informăm pe toată lumea ceea ce am făcut în primăvara arabă, pentru că Poate n-am făcut destul, pentru că nu avem destul de multe fonduri, dar în orice caz eu cred că nu e adevărat că n-am făcut nimic. În ceea ce privește proporția, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că e păcat să vorbim de o parte a instrumentului fără să-l punem în contextul întregului instrument. Chestiunea de echilibrare în cadrul instrumentului este importantă, selectarea este importantă, totul trebuie să fie însă plasat în context. Pentru că atunci când nu dai în stânga, dai în dreapta, așa este la orice instrument. Eu cred că vom reuși împreună însă să găsim o soluție, indiferent de forma pe care o vor avea avea aceste regulamente, fie că vor fi uh, acte delegate sau nu, pentru a putea împrumuta în continuare acești bani fără să se creeze discrepanțe și uh, disonanțe între instituții. Vreau doar să vă spun aceste puncte. Există și multe comentarii tehnice pe care va trebui să revenim. Există și o chestiune de compatibilitate cu instrumentele financiare în legătură cu nivelul de cofinanțare. Nu putem decât să ne exprimăm susținerea față de toate propunerile care s-au exprimat și, bineînțeles, să discutăm mai în detaliu. Mulțumesc! Thank you very much for this detailed intervention. Mulțumim. Domnul Howitz ar dori să ia cuvântul acum. Aș vrea să mă adresez uh, reprezentantului uh, Comisiei. Eu n-am aflat niciodată despre vreo încălcare a co- confidențialității. N-am fost niciodată acuzați de așa ceva. Dar problema rămâne totuși puțin ambiguă și de aceea aș vrea să se ia notă că cei care avem acces la astfel de informații suntem uh, angajați în păstrarea confidențialității și în uh, păstrarea pe această cale a siguranței celor implicați. Ar fi trebuit să fiu mai explicit în contribuția mea. Trebuie să încurajăm acest dialog structurat. Sigur că ne putem uh, întâlni și în privat, dar nu putem trece asta într-un regulament. și cred că ar fi loc de uh, așa ceva în raportul uh, dumneavoastră în legătură cu dialogul structurat cu părțile interesate colegul de la Serviciul de Acțiune Externă trebuie să știe că eu am vorbit uh, despre aceste lucruri cu doamna Ashton și ea mi-a confirmat uh, așteptările. Nu puteți să vă referiți la uh, încurajarea dialogului structurat, uh, fără să ne lăsați să vă reamintim uh, despre aspectele ce țin de confidențialitate. Mai dorește cineva din partea Comisiei sau Serviciului de Acțiune Externă să ia cuvântul? Vă rog. Aș vrea doar să revin la acest punct. Eu n-am spus că s-a încălcat confidențialitatea. Suntem mulțumiți de felul în care colaborăm. Dar s-a sugerat extinderea acestui sistem confidențial și am spus că trebuie să fim atenți cum facem acest lucru, nu că nu îl vom face nici în cadrul comisiei sau a serviciului nu uh, distribuim informația tuturor. Trebuie să păstrăm un nivel de confidențialitate foarte sigur. Am vrut să spun deci că este o idee excelentă dar uh, ceea ce am vrut eu să spun uh, se referea la semnarea rapidă a uh, acestor documente. Noi am cerut uh, o creștere de la 100 de mii la 500 de mii a um, sprijinului acordat pentru ONG-uri. Dar pe deasupra ar trebui să existe posibilitatea unei flexibilități suplimentare prin semnarea cât mai rapidă a actelor necesare. Mulțumim pentru clarificări. Mai dorește cineva să ia cuvântul în partea aceea? Nu. Alexander, te rog. The... Mulțumesc. lui Cucan. That has to do, of course. Să, uh, sigur că discuțiile pe această uh, temă țin de uh, următorul cadru financiar, nimeni nu are de gând să micșoreze suma, este vorba doar de un aspect tehnic și cred că suntem de acord în această uh, comisie că nu ar trebui să uh, reducem nivelul de ambiție. Iată că tocmai a intrat un uh, membru al uh, <coughs> al Comisiei Buget. În ceea ce privește confidențialitatea, așa cum a arătat și acest schimb de idei, există deschidere din partea Comisiei pentru a continua uh, să ne împărtășească aceste informații. Știm și tu și cu mine că uh, unele dintre informații au uh, caracter confidențial prin natura lor, uh, sunt foarte importante, deci nu ar trebui să fie foarte greu să ajungem la un acord. Uh, sunt recunoscător pentru o cerere de clarificare. Nu au existat astfel de încălcări ale confidențialității în trecut. Și nu există nici între grupurile politice vreun desacord substanțial pe această temă. Același lucru e valabil în ceea ce privește flexibilitatea. Aici, din nou, cred că suntem uh, de acord. Uh, după ce am auzit uh, ce auzit din partea colegilor, problema, de fapt, este, așa cum am sugerat eu, să avem un grup de lucru paralel sau ar trebui, cum ați sugerat noastră, să avem un dialog structurat în înființat uh, prin uh, prevederi uh, specifice în text. De fapt, nu uh, am o preferință pentru una sau alta din variante. Important este să existe acest dialog. În privința misiunilor de observatori, nu am observat să fie iarăși foarte multe dispute. Suntem uh, de acord cu toții că acestea sunt foarte importante, că monitorizarea proceselor electorale este una foarte uh, importantă și de multe ori e cea mai utilă, ne dă o idee despre ceea ce se uh, petrece la fața locului și cum să abordăm problemele de acolo. Patrice, am mai pus problema unui nivel ridicat de ambiție, depășirea uh, miezului acestei propuneri. Da, eu uh, trebuie să vă explic motivul pentru care am uh, redus sumele dramatic nu ține de inflexibilitate, ci e vorba de fluxul de fluxul de informații. Dacă e să alegem între asistența medicală pentru uh, femeile din uh, Libia sau uh, observatorii electorali în Benghazi, uh, informații n am răpăți și nu putem de ce care este cea mai importantă în această problemă. De obicei, cheltuirea unei sume mai mari fără o cerere de ofertă trebuie justificată foarte bine. Sigur că uneori sunt probleme mari apărătorii drepturilor omului din uh, Belarus uh, spun că acest lucru nu se poate face prin uh, intermediul sau ca la piață sau prin intermediul mecanismelor de piață. Da, vom rezolva și această chestiune. Fonduri complementare, dar nu secundare, da, mi-a plăcut această idee. Drepturile omului ar trebui să, fie, să se reflecte și în alte instrumente, pe de altă parte. Uh, European Endowment for Democracy, Fondul European pentru uh, Democrație. Sigur că această Comisie, Parlamentul European uh, dorește să se asigure că uh, activitatea sa aduce plus valoare și umple niște lacune lăsate uh, până în, uh, de activitatea de până acum. Nicio problemă aici. În privința problemelor procedurale, un acord în primă lectură și unde să introducem elementele care se uh, referă la diverse aspecte punctuale. O să discutăm între raportorii din umbră și în grup în legătură cu instrumentul orizontal. Eu sunt deschis, dar cred că dacă dorim să ajungem la un acord în prima lectură, ar trebui să ne străduim să păstrăm transparența în acest instrument legislativ foarte important. M-am bucurat să aud că, deși nu știam, că există o propunere de a crește sumele disponibile pentru granturi Uh, în cadrul uh, revizuirii uh, regulamentului financiar de la 100 la 500 de mii. Sigur că e important și pentru proiecte, dar și pentru microproiecte. Și dacă există un număr mare de microproiecte, sarcina administrativă ar putea să fie prea mare, dar dacă mărim suma, atunci putem înregistra progrese și în această direcție. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea excelentă cu raportorii din umbră, care au rămas în umbră astăzi. Vreau să le mulțumesc uh, și colegilor uh, din partea verzilor care n-au reușit să ajungă, totuși să uh, ajungă la ședință, doar cu care am colaborat foarte bine. Mulțumim foarte mult, Alexandra. Aș vrea să închid acest punct de pe ordinea de zi, spunându-vă că Termenul pentru depunerea amendamentelor este la prânz pe 14 iunie. Mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi este votul. Haideți să mai așteptăm câteva minute, poate mai vin câțiva colegi, pentru că votul era anunțat la 11.45. Deci avem uh, o pauză de 5 minute. Bun, dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi. Dragi colegi, următorul punct, vot. O zi specială pentru mine, pentru că e prima mea sesiune de vot, așa că vă cer răbdare, înțelegere. Vreau să îl coleg pe domnul Salafranco pentru prima sa pentru ziua sa de naștere. Am să încep acum votul, raportul domnului Lansdorf cu propunerea privind recomandările către Consiliu în urma celei de-a 67-a sesiuni a Adunării Generale ONU. Ave. <laughs> so, amendment 21 in favor. Amendamentul 21. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Against? Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, cred că trebuie să verificăm. Vot electronic. Electronic check. Ok. Mult, da. Votăm. Votăm electronic. Votul este închis. Amendamentul este respins. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26, amendamentul 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri, cred că este respins. 29 pentru, Împotrivă? Abțineri? Acesta trebuie verificat. Votăm electronic la 29. Votul e închis. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele identice, 34-35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. În două părți. În trei părți, se scuză președintele. Prima parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e clar. Vot electronic. Votul e închis. Se adoptă. Amenul 43 pentru împotriva, abțineri, respins. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă. Se respinge 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, ehm, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, uh, mă iertați, 62 pentru, împotriva abțineri se respinge, 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Avem vot pe părți la 66, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, nu a fost foarte clar. Haideți să verificăm prin vot electronic la 66, partea a doua. Votul e închis. Respins, uh, respinsă partea a doua. Acum, amendamentul 67 pentru împotrivă abțineri se respinge. Am ajuns la 73 pentru. Nu, nu, nu. Nu, am zis prea departe. Compromisul 4. Ce listă am eu aici? E o problemă cu lista de vot APP. Eu am lista PP, pe lista noastră nu avem compromisul 4. Dar trebuie să votăm compromisul 4 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 73. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 79, nu, 78 pentru, împotrivă, abțineri, se pare că nu e clar, votăm, verificăm electronic, vă rog, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu un vot. Diferență 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81. Nu, mai iertați. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Mergem acum la 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru împotriva abțineri se respinge. 91 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm electronic dacă doriți. Haideți să verificăm. Votăm la 91. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu două voturi diferență. La 93 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. 94 pentru împotrivă abțineri respins 96 pentru împotrivă abțineri respins 96 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum ajungem la amendamentul 97, trei părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri adopt, se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Votăm electronic. Partea a doua de la amendamentul 97. Patru colegi încă n-au votat. Bun, acum închidem votul adoptat cu un vot diferență. Partea a treia acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm partea a treia? Verificăm electronic. Partea a treia, amendamentul 97. Votul este deschis. Închideți votul, vă rog. Se adoptă. Trei voturi în plus. Acum trecem la 98. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum ajungem la 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru împotrivă abțineri se respinge 104 pentru împotrivă abțineri se adoptă 105 pentru împotrivă abțineri se respinge 106 pentru împotrivă abțineri se adoptă 107 domnul Lyons Domnule președinte, cred că n-ați primit mesajul meu, dar acest amendament a fost retras. Eu sunt autorul și m-am hotărât să retrag acest amendament. Am să vă spun și de ce. 107, 135, 136 sunt retrase. Ați vrea să ne spuneți, domnule că amendamentul este uh, retras împreună cu domnul Alvaro Brock, da, Watson. Nu am primit această informație. Poate domnul, domnul Lansdorf poate, domnul Lansdorf poate să ne dea această informație. Eu aș fi foarte fericit dacă aceste amendamente ar fi fost retrase, dar uh, întâmplător știm că uh, Eh, cel puțin eh, domnul Daf eh, și domnul Alvaro și-au menținut semnătura, așa că, din păcate, nu este un amendament retras. În acest caz trebuie să votăm la 107. Deci, încă o dată, haideți să vedem cine este pentru la 107. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8 acum, în trei părți. Prima parte, pentru împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar să vedem, verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Partea a doua la compromisul 8. Pentru. Împotrivă clar respins. Partea a treia. Împotriva. Nu e clar. La partea a treia verificăm. Compromisul 8, partea a treia, vot electronic, vă rog. Închidem votul. Se adoptă. Partea a treia de la compromisul 8. Trecem acum la 109, amendamentul domnului Preda. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că este, cred că se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 115 pentru. Colegii de la PP ar trebui să voteze și ei. nu așa? 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. 115, deci verificăm electronic. ...22 la 22, dar cineva nu are cartela la el și votează pentru, deci se adoptă. 116 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru împotrivă abțineri se respinge. Nu e clar. 120, verificăm electronic. So please close the vote. Închidem votul. Se respinge. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Votăm electronic la compromisul 10. Închidem votul. Se respinge cu 23 la 21, la 22, de fapt. Votăm acum, pentru că a fost respins compromisul 10, votăm amendamentul 122 în două părți. Prima parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm electronic la partea a doua de la 122, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 4 voturi diferență. Amendamentul 126. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 127 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge 128 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge 123 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se respinge, mă uitați Se corectează președintele. 135 pentru. 135. N-am votat 135. A, împotriva acum. Abțineri. Se respinge. 136 devine caduc. Pentru că 135 a fost respins. 9. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 11 pentru împotrivă abțineri, se respinge 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 11, 11, 13, mă iertați, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 14, devine caduc, nu, nu, nu, trebuie să votăm la 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri,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 Votăm acum Number DVB. Trecem acum la DVB. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. DVC, cine pentru? Împotrivă, abțin, abțineri se respinge. Și la ce se dorește verificare electronică? La comisie, avizul Comisiei DVB. Doi colegi, încă unul, mulțumesc, închidem votul. Și se respinge. DVD. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DVE, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DVF, nu, G, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. H, pentru, împotriva abțineri se adoptă. I pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cerere de verificare la I. Trei colegi mai urmează să voteze. Închidem acum. Se respinge. DVG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic la acest raport. Please close. Uh, no, two more colleagues. Doi colegi mai trebuie să voteze. Au plecat, probabil. Se adoptă cu majoritate largă, 39 pentru și nimeni împotrivă, două abțineri. Felicitări lui Alexander Lambsdorff. Mai avem un raport de votat. E vorba de propunerea de rezoluție cu privire la negocierile pe tema tratatului de arme ONU. Doamna Ietemachi? Începem cu votul amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 20 se retrage, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 1 în două părți, Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Douăzeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, socialiștii nu au votat. Haideți să verificăm electronic atunci. 27. Se închide votul. Respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru. 34 pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se vede că nu e clar, deci trebuie să verificăm 38. Se închide votul. Se respinge. 39 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Haideți să verificăm la 50. Please close the vote. Se închide votul și se respinge. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Nu, 51 cade. 52, îmi cer scuze, 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58, două părți. Prima parte de la 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, împotrivă, pentru, împotrivă, se respinge, dar dacă vreți să fim siguri, haideți să verificăm electronic. La partea a doua de la 58. Se închide votul. Așa este respins. Trecem la 59. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 66, vot pe părți, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic și această parte. Închidem votul. Se respinge, da. Partea a doua de la 66, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm 68. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. 68 pentru, 70, 69, ce scuze, președinte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri adoptat.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 și s-a deschis votul. The vote is closed. And... S-a închis votul uh, și deci se adoptă raportul cu 33 și 2 abține, 33 pentru felicitări raportorul. Mai am un anunț de făcut pentru următoarea reuniune a comisiei noastre. E vorba de 3 iunie la ora 17.30 la Bruxelles. Vă urez poftă bună, bun apetit! Okay. Thanks.